Bună dimineața, stimate colegi, stimați colegi. Îi salut în mod uh, deosebit de călduros pe cei prezenți în sală. Dați-mi voie să vă întreb dacă în legătură cu ordinea de zi aveți uh, propuneri de modificare. Există o serie întreagă de dorințe de a opera modificări pentru că există anumite suprapuneri de termene pentru colegi, dar ieri deja am avut dificultăți să operăm modificări. Dacă sunteți de acord, punctul 15 va fi tratat după punctul 7 astăzi înainte de masă, iar punctul 8 va fi discutat la ora 16 când vom începe cu punctele 9 și 10, iar punctul 17 îl vom trata după punctul 11. Astăzi după amiază. Aveți uh, rezerve față de aceste propuneri? Nu se pare că toată lumea este entuziasmată. În cazul acesta, cei care sunt afectați de aceste schimbări sper să fie la timp prezenți în sală. În legătură cu punctul 2, vreau să vă spun că astăzi trebuie să ne rezumăm, să respectăm timpul afectat intervențiilor pentru că mâine după amiază nu vom avea ședință, dar asta înseamnă că va trebui să fim deosebit de disciplinați, altfel nu reușim să parcurgem tot programul. Doamnelor și domnilor, dacă nu aveți alte observații, atunci propun să trecem la punctul 3 și salut pe domnul profesor doctor Richel, care ne va vorbi despre uh, cel de-al șaselea program cadru. A pregătit o prezentare. Raportul a fost încheiat în februarie 2009 Domnul profesor Richel a fost șeful grupului de experți și sper ca după aceea să avem și posibilitatea să-i adresăm câteva întrebări suplimentare. Domnule profesor Richel, bun venit, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule Roy. Stimate doamne, stimați domni, este pentru mine o mare plăcere să vă prezint în sinteză rezultatul activității noastre în legătură cu cel de-al șaselea program cadru. Bineînțeles că programul uh, cadru al șaselea deja uh, face parte dintr-o uh, etapă trecută, dar noi în felul acesta putem să îl evaluăm, să tragem concluzii care să ne folosească pentru cel de-al șaptelea și cel de-al optelea program cadru. Evaluarea a fost ceva deosebit, pentru că pentru prima dată a fost efectuată o evaluare amplă a unui program cadru până acum, uh, din motive de timp nu a fost posibil de data aceasta, am avut această posibilitate. În al doilea rând, pentru prima dată un program cadru a fost creat pentru a avea o schiță politică pentru că aveam uh, obiectivele de Lisabona, crearea spațiului uh, european de cercetare și în acest scop de fapt a fost imaginat cel de-al șaselea program cadru. Deci obiectivele acestea care țineau de un moment aflat în viitor a fost esențial și uh, configurația grupului care a lucrat. Am avut experți în materie de politică în acest domeniu, oameni de știință, tot ce eh, era necesar pentru, asemenea, eh, pentru un asemenea grup de evaluatori. Aș vrea să mă refer la două probleme care mi se par mie a fi deosebit de importante pentru buna derulare a programului și pentru activitatea noastră viitoare un aspect, construcția unui program cadru, care au fost program, eh, problemele și, în al doilea rând, administrarea unui asemenea program. Eu aș vrea să privim puțin eh, spre viitor când vorbim despre această evaluare. Marea problemă pe care am întâmpinat-o a fost că după obiectivele stabilite prin tratatul de la Lisabona, noi am încercat să verificăm dacă aceste obiective au fost atinse Marele obiectiv a acestui program a fost să fortifice baza științifică și uh, tehnologică a comunității industriale pentru ca ea să poată să devină mai competitivă, promovând acele activități care uh, sunt necesare conform uh, articolului 163 al tratatului. Un obiectiv important, iar ceea ce am putut constata a fost că logica în uh, baza care, căreia a fost alcătuit acest program, nu a pus acest obiectiv neapărat în centru, dar a definit sub-obiective, sub-sub-obiective, care toate puteau să fie evaluate. Deci, um, pe fundalul acestui obiectiv principal s-a putut uh, constata un salt spre subobiective care nu erau strict legate de uh, obiectivul principal puține din acele uh, subobiective au fost specifice, au fost cuantificabile, pentru, uh, au fost realiste și au fost uh, adecvate momentului. Vedeți aici că unele obiective au fost cât se poate uh, uh, de uh, vagi formulate, deci noi le-am numit aici non-smart, pentru că um, putem vedea, bineînțeles, care uh, tipuri de infrastructuri și câte au fost dezvoltate. Uh, s-au stabilit uh, standarde pentru utilizarea în condiții de securitate al materialului radioactiv. Deci, non-smart au fost obiectivele care erau mai greu de evaluat. Uh, cele pe care le-am, denumit noi smart ă, au putut fi evaluate foarte bine. Pentru că un obiectiv ca primul care este menționat la non-smart, de pildă Support Development of Era, aici cum poți uh, cuantifica exact uh, susținerea uh, care a fost manifestă pentru dezvoltarea acestui program. De fapt, trebuie să dai oamenilor de știință un context foarte clar în care ei să poată să lucreze. Cea de-a doua mare problemă și a fost poate cea mai mare problemă în general în cadrul acestui program cadru a fost derularea administrativă. Procesul de simplificare a fost uh, menționat în, uh, frecvent în, uh, într-un context diferit adesea, dar noi ne-am spus lucrurile nu pot continua astfel. Pentru că nu putem modifica ceva aici, modifica ceva în altă parte, trebuie să aibă loc o modificare sistematică. Din perspectivă germană vreau să vă spun, complexitatea administrării se folosește și împotriva Bruselului. Băi, tocmai de aceea Parlamentul de la Bruxelles trebuie să ne ajute să simplificăm procedurile astfel încât oamenii de știință și industria să poată să aplice programele cadru să fie mai atrăgător pentru ei să le transpună în practică, pentru că altfel statele naționale vor folosi spre propriul lor folos această complicație birocratică pentru a face de fapt ce vor ele. O, asta este problema cea mai mare. Nu doar de ordin general, ci o problemă și pentru noile state membre. Și astăzi uh, lucrurile nu s-au schimbat uh, simțitor, deși au trecut luni și ani. Și un lucru care de asemenea scapă atenției noastre. Programele cadru trebuie să unească industria și cercetarea. Tendința ca industria să participe scade. Tot mai puține întreprinderi industriale sunt cuprinse în aceste programe cadru datorită complexității administrării programului. Și uh, am evaluat câteva fapte care sunt de-a dreptul dure, de pildă timpul până când se încheie un tratat în proporție de 75% Timpul necesar este de 450 de zile, adică de un an și jumătate, ceea ce este inacceptabil din punct de vedere al industriei care vrea să fie eficientă. Mai ales întreprinderile mici și mijlocii nu pot aștepta 450 de zile până când se aplică un program. Aceasta este principala problemă pe care trebuie să o rezolvăm și trebuie să fim din punctul ăsta de vedere cât se poate de severi. Veți vedea câteva propuneri pe care le-am făcut uh, pentru o regândire radicală a întregului sistem trebuie să fie realizată. E ușor de spus, greu de realizat, dar este absolut necesar ca acest lucru să se întâmple Comisia singură nu poate să decidă, trebuie să se coopereze aici cu Consiliul, dar ideea principală este să ne îndepărtăm de controlul exacerbat. Noi în Europa efectuăm mult prea multe controle și statele care au reușit din acest punct de vedere să simplifice birocrația au putut să progreseze. Rugămintea mea este să găsească o soluție care să fie mai simplă decât cea mai simplă soluție la care recurge vreun stat membru. Noi am cerut ca acest timp să se reducă la cel puțin jumătate până când se încheie un uh, tratat, de la 400 de zile la cel puțin uh, la cel mult 200 de zile. De asemenea, instrumentele IT care trebuie să fie folosite trebuie să fie uh, uniformizate, trebuie să fie unitare. Agențiile executive, de asemenea, ar putea să se dezvolte foarte pozitiv din diverse motive, dar trebuie să fim foarte atenți ca aceste agenții executive să se dezvolte independent de programul directoratelor din cadrul Comisiei doar două aceste mari puncte în calitate de uh, elemente critice dar uh, noi am constatat și că aceste programe cadru au foarte multe aspecte foarte pozitive. Am constatat că în ciuda opiniilor uh, care erau împotriva acestui program, totuși acest al șaselea program a a tras uh, elementele cele mai uh, progresiste, cele mai inovative din statele în care a fost uh, aplicate și deci am avut inclusiv deținători de premiu Nobel care au participat. După aceea, bineînțeles că acest program a contribuit uh, la dezvoltarea și uh, crearea unei rețele în domeniul științei și tehnologiei europene, astfel încât competitivitatea europeană a crescut iar infrastructura în domeniu uh, s-a îmbunătățit În general, putem spune că succesul acestui al șaselea program cadru a fost enorm și am putut, am discutat mult dacă există soluții alternative la asemenea programe cadru și am constatat că nu există o alternativă plauzibilă care ar putea să aibă un succes mai mare. Asta înseamnă și Uh, dincolo de anumite observații critice sau enunțuri de genul nu mai avem nevoie de programe cadru, că este absolut clar că noi poate avem programe cadru care să fie ușor altfel structurate, dar că uh, ele ajută la un progres european în domeniu. Recomandările. Să privim puțin în viitor pentru că acum vedem și unde am întâmpinat probleme programele cadru trebuie să aducă la un loc eforturile din industrie și cercetare. Oamenii de știință văd în programele cadru o sursă de finanțare, dar în felul acesta poate că industria își pierde puțin din interesul de a se implica. Acest lucru trebuie împiedicat pentru că sensul unui program cadru este tocmai să îmbine industria și cercetarea. Deci trebuie fortificată participarea reprezentanților industriei și întreprinderilor clici și mici și mijlocii. De asemenea, acest obiectiv NEST este este vorba despre um, noile domenii uh, energetice care să fie valorificate și știință și tehnologie, iar aici trebuie să fie stimulate proiectele individuale, dar trebuie să se și coopereze. Acesta trebuie să fie punctul forte și trebuie în continuare să fie intensificat, iar în cel de-al optulea program cadru, cred că cooperarea trebuie să se afle în centrul atenției. Infrastructura trebuie să se dezvolte. Noi știm foarte bine că nu doar doar existența unei infrastructuri, ci și întreținerea unei infrastructuri care să fie funcțională uh, trebuie să se afle în atenție. De asemenea, egalitatea uh, sexelor în ce privește participarea Eh, este importantă. Aici am constatat eh, elemente bune, dar și mai puțin fericite. Pot să spun însă că acolo unde Comisia avea posibilitatea să stimuleze participarea femeilor, a făcut-o. Iar eh, chiar dacă datele statistice pe care le-am primit privind participarea femeilor încă nu este satisfăcătoare, dar Comisia, spun, a făcut foarte mult. Un element esențial Trebuie să dezvoltăm la Bruxelles o cultură de evaluare care să fie mai bună decât ceea ce se întâmplă acum. Deci noi am numit asta introducerea unei culturi de evaluare. Cum evaluezi un uh, program cadru? Aruncând o privire care să meargă mai departe decât un an. Noi am evaluat acum programul uh, al șaselea, dar noi de fapt ar trebui să vedem uh, și peste cinci ani care vor fi rezultatele acestui program. Trebuie să existe o analiză de impact și uh, noi am descris în amănunt modul în care evaluarea trebuie să fie realizată. Ajung la Punctul 2 și ultimul, privirea în viitor. Ce am învățat din acest al șaselea program cadru, ce putem face mai bine? Care sunt speranțele noastre în legătură cu cel de-al șaselea program cadru, optulea program cadru, mă scuzați. Am uh, avut două mari coloane, doi piloni, um, marile provocări ale viitorului pentru industrie și cercetare sunt uh, programe bine determinate care sunt orientate spre anumite obiective, sectorul energetic, sănătatea, sunt uh, abordări pe care Comisia trebuie să le coordoneze, pentru că statele membre uh, nu vor putea să rezolve aceste probleme de unele singure. Iar un punct pe care l-am definit foarte clar, calitatea trebuie să joace un rol important, dar relevanța este de asemenea un criteriu foarte serios. Marile idei programele individuale trebuie să fi, se bazeze pe rezultatele cercetării și aici se cere excelență originalitate și calitate. Pe următoarea folie ne-am uh, notat ideile importante, mai ales uh, pentru comisie. Aici este vorba despre proiecte care să stimuleze inovația. Asta înseamnă că oamenii de știință și industria trebuie să coopereze acel obiectiv pe care spuneam că nu trebuie să-l pierdem din vedere. Sunt mari idei eh, pe care însă statele membre nu pot să le rezolve singure, ci eh, trebuie să existe inițiative comune, eh, eforturi comune în domeniul energetic, în domeniul îngrijirii sănătății. De fapt, este o abordare clasică încă din experiența trecută uh, în care uh, au fost adoptate în comun proiecte care au o valoare adăugată europeană și care se bazează pe cercetarea europeană. Rugămintea mea în legătură cu acest aspect pentru a reuși trebuie să folosim instrumente care s-au uh, impus, care s-au dovedit a fi utile, pentru că de multe ori Comisia uh, schimbă instrumentarul uh, de care se servește. Au fost instrumente care, uh, cum au fost Euronest, Streps, proiectele integrate, acestea ar trebui să fie păstrate. Au existat deja șapte programe cadru, știm exact care au fost instrumentele care au fost reușite, utile și care s-au dovedit a fi mai puțin reușite. Marile idei care se bazează de asemenea pe inovație și pe cercetare științifică, dar ca, în care sunt uh, implicate și riscuri. Aici trebuie să îi păstrăm în Europa pe cei mai buni oameni de știință sau să-i atragem spre Europa pe cei mai buni oameni de știință, iar rezultatul acestor proiecte rămâne deschis pentru că noi credem că marile provocări vor putea să fie rezolvate doar prin mari gânditori, prin mari idei. Important este ultimul punct de pe această folie ca întreaga procedură care este legată de uh, această dorință ca proiectele să fie foarte transparente atât în ce privește evaluarea lor cât și selecția celor implicați. Și acum ajungem spre final. În concluzie, marile provocări, aceasta este sarcina Comisiei, sarcina Bruselului, Aici trebuie definite asemenea teme care trebuie realizate în Europa, nu trebuie să piardă Europa această șansă. Și să folosim instrumentele, cum spuneam, care s-au dovedit a fi utile. Marile idei, managementul din acest punct de vedere este pe calea ce bună, ERC-ul este un instrument care s-a dovedit, de asemenea, proiectele tip NEST, și noi am uh, propus ca ERC-ul, uh, Consiliul European de Cercetare, să se bazeze pe calitatea indivizilor uh, care uh, sunt membrii acestui Consiliu. O viziune pentru Europa viitorului. Cred că vom putea progresa în Europa dacă uh, ne Ă, bazăm pe principiul subsidiarității, dar fără ca el să fie exacerbat. Statele membre trebuie să înțeleagă asta dacă doresc să realizeze progrese în industrie și cercetare. Până acum, în ultimii ani, Europa s-a ocupat foarte mult de sine, a privit spre interior, dar acum cred că este momentul să ă, privim spre situația de competiție globală mai mult decât până acum și statele membre să realizeze faptul că programele cadru nu sunt un fleac uh, pe care îl tratezi uh, inclusiv ca pe un instrument național de dezvoltare, ci că ele sunt instrumente care nu își propun să înlocuiască inițiativele naționale, dar se pot coordona cu inițiativele naționale, astfel încât Europa să poată să progreseze. Și noi am propus ca bugetul să fie majorat și eu cred că valoarea adăugată europeană, acest concept care de multe ori se demonetizează, totuși să fie uh, tratat cu importanța uh, pe care o merită, pentru că tot ce este produs în Europa trebuie să aibă această valoare adăugată europeană. Și uh, cred că uh, excelența europeană se poate impune și va fi impusă, dar cu o privire spre exterior, spre spațiul global, atât în ce privește competiția, cât și în privința colaborării. Mulțumesc! Mulțumesc, Cred că a fost o prezentare care s-a meritat, cu foarte multe explicații precise. Uh, vedem că prezentarea a fost susținută de cineva care este un bun cunoscător al domeniului. Acum mai avem o jumătate de oră la discuție dispoziție. De aceea v-aș ruga ca cele 9 sau 10 cereri de intervenție să se limiteze la 1-2 minute. Știu că este dificil, dar uh, altfel doar uh, câțiva dintre dumneavoastră ar avea posibilitatea să vorbească. Domnul Corea de Campus, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul profesor Ernest Lichel și pe echipa domniei sale pentru ceea ce a realizat. Ca europarlamentar, mulțumesc și pentru generozitatea pentru care, cu care a evaluat un program care știm cu toții că are defecte mari. Dar, cum ați recunoscut și domniile voastre, din păcate, nu avem alt model. Pe de o parte, din lipsă de resurse, programul cadru reprezentând doar 4% din bugetul combinat al cercetării în statele membre. Pe de altă parte, <clears throat> apare și o chestiune complexă și anume faptul că nu putem să coordonăm activitățile cu cei din industrie, o cooperare care de altfel scade pe măsură ce trece timpul. Comentariile în legătură cu CCR sunt negative. Și acest lucru mă afectează. În prima fază a mandatului, președintele CCR, am fost impresionat de comentariile făcute. S-au schimbat, uh, fără îndoială, multe lucruri de atunci. Um, raportul um, evaluează lipsa de informații. Dacă cei 15% Um, de, din resurse pentru IMM-uri, dacă acest uh, obiectiv poate fi atins sau nu. Iată un exemplu. Nu știm dacă această prioritate, care este prima pe listă, uh, poate fi atinsă astăzi sau nu. Iată o analiză a strategiei care mi se pare corectă. Nu există viziune strategică în uh, cercetare. riscăm, prin urmare, să pierdem resurse, dată fiind complexitatea situației și a faptului că preferăm un audit unei evaluări, iată un lucru care este blamat în raport. Ca membru al Parlamentului, sunt impresionat de apelul lansat de către Comisie. Către Comisie, către Parlament și către Consiliu, spunând că cele trei instituții sunt responsabile de schimbarea care trebuie făcută uh, și schimbarea complexității într-un, într context ceva mai simplu pentru a deveni productiv. Am o întrebare președintele grupului de evaluare consideră că se poate salva programul cadru numărul 7? Spuneați că veți lucra astfel încât uh, FP8 să aibă alte reguli. Dar am putea să mai salvăm totuși programul numărul 7. Această obligație nu face parte din mandatul dumneavoastră, dar probabil că aveți și o idee în acest sens. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze că țin în mână acest instrument, dar dacă nu respectăm regula celor două minute, nu vom reuși să ne încadrăm. Vă rog, domnule Lamberts. Arătați-ne cum funcționează lucrurile. Am doar o remarcă. Într-o discuție atât um, de importantă ar trebui să avem ceva mai mult timp în agenda. Asta știu din um, experiență. Mulțumesc uh, domnului profesor nu doar pentru informații, ci și pentru propunerile foarte uh, curajoase. Partea slabă este că nu uh, vrem să facem unele lucruri. Propun să ne gândim la energie, uh, eficiența energetică. Nu e vorba doar de schimbările climatice, ci de limitarea, limitele uh, resurselor. Abandonarea acestui principiu de just rot- Uh, cred că ar trebui uh, susținut. Există un organism care poate să facă acest lucru, Parlamentul, mai bine decât uh, mai degrabă decât Consiliul. Apoi, dacă controlul costă mai mult decât ceea ce ar putea să ne coste frauda, aș prefera acest lucru. Apoi, eficiență 100% nu există și putem să lăsăm asta deoparte. Iarăși un lucru curajos este ideea de a deschide uh, cooperarea cu țările în curs de dezvoltare, subdezvoltate. Uh, este un lucru prin care se ajută uh, inovația. IMM-urile. Spuneți că implicarea lor este doar reducând complexitatea. Aș fi de acord, dar cred că ar trebui să intrăm mai mult în analiză să vedem exact ce poate fi făcut pentru a încuraja acest lucru. În final, implicarea femeilor. Sunt absolut de acord. Uh, ați spus că e de sus în jos. Ar trebui să avem mai multe femei în uh, FP8, uh, mai ales la nivel foarte înalt. Mulțumesc oricum pentru activitatea dumneavoastră. Ați fost foarte curajos și susțin majoritatea recomandărilor dumneavoastră. Ganz herzlichen Dank. Mulțumesc. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că avem nevoie de mai mult timp de dezbatere pentru chestiunile complexe, dar uh, ar trebui ca de la bun început uh, toată lumea să fie prezentă la timp, pentru că altfel lucrurile se tergiversează încerc uh, cât de cât să repartizez uh, timpul în mod corect. Doamna Nible, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început aș dori să-i mulțumesc domnului Richard pentru evaluarea făcută. Cred că pentru noi este una foarte utilă în uh, perspectiva programului cadru numărul 8. Aș avea trei observații. În primul rând, uh, referitor la analiza dumneavoastră foarte dură, de 10 ani fac parte din această comisie și de 10 ani discutăm aspectele pe care le-ați prezentat astăzi. Mi-aduc aminte că înainte de adoptarea celui de-al șaptelea program cadru, analizasem, uh, sau se făcuse deja o analiză detaliată în ceea ce privește implementarea, realizarea programului cadru este și feedback-ul pe care îl uh, primesc uh, din Germania. Aceste greutăți sunt cunoscute. De aceea v-aș ruga că atunci când veți răspunde întrebării mele să vă raportați și la cel de-al uh, șaptelea program cadru, unde am încercat să punem în aplicare toate acele aspecte criticate de dumneavoastră. Însă poate că după informațiile dumneavoastră ne pute- veți putea spune dacă s-au constatat îmbunătățiri în cadrul celui de-al șaptelea program cadru în, Comisia a început să externalizeze anumite uh, proiecte spre agenții agenții executive. Dumneavoastră spuneați că trebuie îmbunătățite interfețele. Noi, în Parlament, avem o deosebită sensibilitate atunci când este vorba de înființarea de agenții care nu sunt uh, foarte uh, populare pentru că acestea uh, nu sunt supuse controlului direct al Parlamentului. Cum evaluați dumneavoastră această situație? O a doua întrebare. Spuneați că nu există alternative uh, față de programul cadru de cercetare. Sunt în parte de aceeași părere, dar dacă vedem uh, câte alte proiecte s-au dezvoltat în jurul programului cadru, vorbeați de RC, de platformele tehnologice, de inițiat- alte inițiative comune. Uh, în care sunt investite fonduri. Întrebarea mea așadar dacă programul cadru de cercetare chiar nu are nicio alternativă și o ultimă întrebare, pentru că este un aspect important pentru industrie care nu trebuie să-și pierde interesul vis-a-vis -vis de acest program cadru, cum anume am putea susține acest lucru și cum anume am um, și la chestiunea asta nu v-ați referit până acum, pentru că tocmai în cel de-a șaptelea program cadru am prevăzut ca 25% din buget uh, să fie repartizate pentru IMM-uri. Există de- deja uh, reacții în ceea ce privește acceptanța în rândul IMM-urilor acestui program. Mulțumesc, domnul Calhainț. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc frumos domnului profesor și întregii echipe. Păcat că nu vom auzi și prezentarea în legătură cu raportul Marin Moon. Pentru că sunt legături între, cele, între rezultatele celor două rapoarte și anume ne realizarea, neatingerea obiectivelor strategiei de la Lisabona. Este urgent ca în prezent să discutăm. Nu mă interesează acum uh, să vorbim uh, despre birocrația programelor specifice, ci uh, de problemele din domeniile cercetării și lipsa politicii uh, sociale, ceea ce domnul Barroso spune uh, viziunea 2020. Um, este vorba când ajungem în 2020 să avem viziunea pentru 2030. Avem nevoie de mai multe modele, uh, standarde europene și centre de excelență în diversele state membre. Domnul profesor în raportul său eh, se axează pe excelența în competiția eh, globală, dar eh, să zicem că ar fi vorba și de procesul intraeuropean de competitivitate, pentru că în acest proces ehm, arată mai degrabă ca burse sau granturi decât cercetare de nivel înalt. Apoi s-a vorbit, vom vorbi după masă despre uh, probleme structurale în um, domeniul cercetării europene. Vom vorbi uh, și alte domenii din cercetarea europeană. Mulțumesc, domnul Ehler. Aș dori și eu să vă mulțumesc, domnule profesor Richel, pentru faptul că ați, ne-ați atras atenția că și sistemul de valoare uh, trebuie pus sub semnul întrebării. Eu am analizat o parte din evaluările ultimului program cadru, apoi uh, analizele uh, de parcurs și constat că nu există niciun fel de continuitate. Din par- perspectiva evaluării s-a făcut un fel de matrice, dar uh, Uh, nu s-a utilizat în, atunci când s-au făcut evaluările pe parcurs. Suntem acum în plin program FP, uh, program cadru 7 și ne punem întrebarea uh, cu ce mijloace facem aceste evaluări. În nici unul din cazuri uh, nu am uh, reușit ca Comisia să se raporteze la uh, evaluări precedente um, efectuate astfel încât să existe o comparabilitate. Două întrebări din partea mea. Dacă ați făcut um, până acum vreo evaluare, pentru că programele se pun în aplicare de diferite directorate de exemplu, programul în domeniul uh, spațial se pune în aplicare de către DG Industrie, nu de DG Cercetare. Dacă s-a intenționat uh, un transfer a acestor implementări uh, către departamente de resort care să fie mai aproape de domeniul de specialitate respectiv. În al doilea rând, um, spuneați că este important să arătăm deschidere față de alte state terțe, India și mai departe. În ce măsură această deschidere față de state terțe a avut succes până acum? Și o ultimă întrebare. Atunci când vorbiți de IMM-uri, vorbim despre IMM-uri, conform definiției IMM-urilor din Uniunea Europeană. Și sigur că aceste definiții pot fi diferite pentru că o întreprindere medie care se bazează pe inovație deseori este deja percepută ca o întreprindere industrială. De aceea, întrebarea mea este dacă această uh, departajare este, se impune. Richard, profesorul, Domnule președinte, evaluarea domnului profesor uh, Richel are un final um, laconic și pozitiv în același timp, și anume că acest program nu are alternativă și trebuie continuat în același timp. Obiectivul cel mai important uh, se pare că se îndeplinește din ce în ce mai puțin, și anume această întâlnire dintre industrie și cercetare astfel încât uh, marile întreprinderi, dar și IMM-urile se confruntă cu situații din ce în ce mai dificile. Vorbeați și despre birocrație, despre măsuri de reducere a acesteia. Se impune așadar o întrebare. Cum anume putem evita ca la evaluarea celui de al șaptele program cadru să nu se facă tot mereu, să nu se pună tot mereu aceleași întrebări uh, vis-a-vis de aceleași aspecte. Așadar, ar fi foarte important să ținem cont de aceste lucruri pentru pe C8. Așadar, cum anume am putea să includem deja din timp aceste modificări esențiale. Dau seama, desigur, că reprezentanții sectoarelor industriale uh, trebuie să vină cu un feedback. Acum este însă rândul uh, reprezentanților politicii să iau decizie. Eu cred că aceste propuneri concrete ar trebui să fie, uh, ar trebui ținut cont de ele cât mai repede. Domnul Cavaliu. Thank you very much, Chair. Thank you for... Mulțumesc. Uh, mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Și am o întrebare în legătură cu viziunea pentru viitor. Una dintre marile probleme pentru uh, viitor este dezvoltarea construirea uh, zonei europene de cercetare, unul dintre obiectivele uh, tratatului de la Lisabona. Sunt îngrijorată de complexitatea unora dintre schemele deja utilizate, cum ar fi de articol 169. Am uh, negociat proiectul pe malaria și a durat cam trei ani negocierea pentru a demara proiectul. În cercetarea uh, de frontieră și de fundamentală, cred că ar trebui să cerem uh, statelor membre să uh, se intre în Consiliul de Cercetare European și să avem o agenție paneuropeană. Ar fi o soluție bună. Sunt îngrijorată de um, implicarea în uh, cercetarea aplicată a universităților, IMM-urilor și așa mai departe uh, și mai ales de existența suficientă a instrumentelor. Știm că în FP7, cum ar fi în uh, inițiativele și platformele tehnologice, au existat probleme dacă extindem la o structură paneuropeană, cum va funcționa? Sau uh, aveți uh, în vedere alte instrumente pentru această structură? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Castillo. Eh, profesor Richel, Mulțumesc, domnului profesor, felicitări. Trebuie să vă spun că este cea mai bună prezentare pe care am auzit-o despre un program uh, cadru, nu doar într-un cadru politic, ci și universitar, la care tot particip de ani de zile. Felicitări pentru această ultimă idee care sintetizează ideea despre viitor uh, pe tema abordării uh, viitoarelor programe cadre. Sigur că nu e clar că există o um, metodologie care să se aplice în mod uh, continuu, uniform, cum spunea și colegul Heller. Dar sunt uh, concluzii care revin uh, în ultimele evaluări ale programelor cadru, în orice caz. De exemplu, lipsa unei mai bune orientări strategice pentru chestiunile care sunt uh, supuse cercetării, de exemplu, cultura evaluării. Există întotdeauna necesitatea de a dubla, de a tripla fondurile și uh, prezența unei complexități uh, administrative îngrozitoare. Din cele patru aspecte, cel mai, care rezistă cel mai mult, cel mai dificil de rezolvat, pentru că revine tot timpul, este complexitatea administrativă. Pentru mine ar trebui să facem tot mai multe eforturi pentru că nu numai că îndepărtăm participarea eh, IMM-urilor, dar din punct de vedere al eh, inovării și a cercetării, îndepărtăm, eliminăm eh, posibilitatea dezvoltării proiectelor care nu sunt nu pot uh, să navigheze în uh, acest hățiș birocratic care este programul cadru. Întrebarea mea este următoarea. Considerați că există un ansamblu, de, un set de măsuri suficient de bine agregate, astfel încât în uh, FP8 să avem o posibilitate de soluționare a problemei care este cea mai uh, de durată în programele cadru? Mulțumesc. Doamna colegă Irec. Panie profesorze, sam pan jest szefem grupy ekspertów, ekspertów... Domnule profesor, suntem um, prezidăm un grup de experți independenți. În funcție de nivelul de Uh, activitate sau de modul în care sunt evaluate proiectele, proiectele generale și cele foarte specifice. Când ajungem la activitatea experților, oare nu ar trebui să căutăm explicații um, unei poveri administrative prea mari sau, dacă ne gândim la funcționarea FP6 și 7, există experți științifici, politici, iar când ajungem la concluzii, cred că este foarte important și acest lucru aici. Deci aceasta era primul, primul punct. În programul cadru 6 există un uh, sistem comun uh, de uh, brevete sau nu? Și o întrebare finală. Domnul profesor vorbea de programe foarte mari cu foarte mulți bani. Puteți să dați niște exemple mai precise de găsirea unor soluții în cadrul programului cadru 6. Mulțumesc! Danke, colegin Iora Sisley. Mulțumesc, colega Sisley. Thank you, Professor Richard, for your, uh, presentation. Mulțumesc, domnule profesor, pentru prezentare. Am un comentariu în legătură cu prezentarea acestui al șaselea program cadru și cred că este nevoie de evaluare dar ar trebui să definim următorul program cadru și cred că aceste programe ar putea să implice probleme mai mari pentru un mare număr de state. Deci ă, eu cred că am putea, pentru noile state membre, să definim lucrurile în alt fel. Acesta ar fi prima mea observație. Cea de-a doua. Ați ă, spus ă, că uh, doriți să creștem numărul participării la programe a femeilor cercetători. Dar eu, eu cred că principala problemă constă în faptul că noi avem nevoie de cercetători tineri mai mulți în Europa. Eu cred că ar trebui să avem o abordare holistică, trebuie să-i dăm uh, o nouă ocazie, să găsim o infrastructură mai uh, favorabilă și cred că trebuie să avem o mai mare participare a femeilor, un mai mare interes al tinerilor în general să se dedice cercetării științifice, pentru că domeniul cercetării științifice este foarte adecvat și pentru femei. Spuneți că trebuie să atragem uh, mai mulți cercetători de mare valoare în Europa. Sunt absolut de acord. Eu uh, regret și faptul că cercetătorii noștri uh, nu se decid tot să rămână în Europa. Pe de altă parte, noi trebuie să susținem mobilitatea. Dar uh, ce soluție vedeți dumneavoastră? Cum putem noi să atragem cercetătorii tineri? Ce trebuie făcut pentru ca ei să vină spre Uniunea Europeană? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule profesor Rice. Vă dau acum cuvântul cu rugămintea de a încerca să ne dați un răspuns la toate aceste întrebări. Sigur, uh, va fi dificil, dar unele întrebări uh, s-au uh, repetat, s-au completat. V-aș fi recunoscător dacă ne-ați putea ajuta cât de cât cu câteva răspunsuri și vă asigur că nu va fi ultima dumneavoastră prezent la noi în comisie Mulțumesc, domnule președinte. Revin cu mare plăcere. Am să încerc să rezum în câteva cuvinte răspunsurile la multiplele întrebări care mi-au fost adresate. Acum, colegul din dumneavoastră, din păcate, care a adresat uh, întrebarea, a plecat. Dacă cel de-a șaptelea program cadru poate fi salvat? Trebuie spus că s-au îmbunătățit multe aspecte pe care nu pot să le detaliez acum din motive de timp. Și sigur că mai sunt și alte lucruri care trebuie îmbunătățite cel de-al optelea program cadru. Și aici uh, un aspect esențial de care trebuie ținut cont este ca mm, PC8 să aibă o logică internă, să existe niște obiective primordiale și o, uh, un, o serie de subobiective. Și s-a tras atenția cu, pe bună dreptate asupra faptului că uh, trebuie să fie ulterior posibil un control adevărat. Așadar, să știu ce caut atunci când fac o evaluare. Ar fi uh, foarte util așadar ca în PC8 să fie preluate criticile uh, făcute până acum și asta și pentru a avea un succes politic. Acum, în ceea ce privește administrarea și aici uh, lucrurile trebuie să se schimbe fundamental. Vă rog și pe dumneavoastră să dați un semnal în acest sens pentru ca Comisia să acționeze și bineînțeles că avem nevoie de control al fondurilor, al banilor contribuabililor. Dar nu este nevoie de un control excesiv prin care se dorește verificarea ultimului bănuț. Constatăm acum, ani de zile după ce anumite programe au fost încheiate, că se dorește o un control al fiecărui bănuț. Acest lucru însă este un obstacol în calea competitivității europene. Și dacă facem acest lucru, punem un obstacol și în calea competitivității globale. De aceea apelez la dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți uh, forul decisiv și să impuneți un, o opinie radicală și să, să, să se schimbe mentalitatea în acest sens. Când e vorba de state terțe, am făcut o analiză detaliată. Există relații foarte bune cu țări uh, emergente, cu Brazilia, cu India. Am constatat însă, pe de altă parte, că cu marile națiuni uh, tehnologice nu există o bună cooperare în ceea ce privește programul cadru 6. Cea mai mare națiune Statele Unite participă uh, în cele 20 de miliarde care ne-au stat la dispoziție cu 2 milioane de euro. Așadar, ar trebui să nu, ar, să nu vizăm uh, doar acele țări uh, în curs de dezvoltare și emergente, ci să ne orientăm și spre cooperarea cu națiunile tehnologice. Da, au fost uh, bani foarte mulți. Îmi leghere că întrebați dumneavoastră ce s-a întâmplat cu acești bani. Vă pot da un exemplu excelent în acest sens. Euratom, uh, fiecare cent a fost cheltuit, uh, chipzuit, cu rezultate excelente au fost definite foarte clar și concret programele, dacă toate celelalte proiecte s-ar orienta după acest model, în multe domenii face progrese. În ceea ce privește IMM-urilor, obiectivul a fost ca 14% din Uh, buget să fie adresat uh, IMM-urilor. Acest lucru nu s-a atins. Am spus și că s-a stabilit o cifră care este complet arbitrară. Ar trebui procedat altfel să vedem uh, de ce are nevoie industria, companiile mari, companiile medii, companiile mici, să vedem dacă prin marile platforme se poate realiza acest lucru. Sigur, constatarea a fost aceea că firmele mari și medii sunt bine reprezentate, doar uh, cele mici sunt subreprezentate. Firmele mici care au avut nevoie de un uh, răspuns uh, concret, foarte precis, au și care acolo cercetarea a dus imediat la crearea unui produs uh, au reușit să facă acest lucru cu un proiect uh, de 1-2 ani. Acest uh, model ar trebui extins. Cum anume uh, atragem oameni de știință de valoare, oameni tineri. Uh, aceștia nu au nevoie doar de un salariu corespunzător pentru că nu asta interesează neapărat pe cercetător. Însă avem nevoie de o limbă internațională, engleză. Avem uh, nevoie de o infrastructură excelentă, care trebuie mai bine organizată și, în al treilea rând, în, întregul uh, context. Uh, trebuie ca universitățile să fie competitive, astfel încât uh, să atragă astfel de valori. Însă eu cred că și aspectul lingvistic trebuie avut în vedere. De exemplu, ieri am avut un, alaltieri am avut o întâlnire cu ambasadorul Japoniei în Berlin, am constatat că vin din ce în ce mai uh, puțin japonezi în Germania și mi s-a spus, da, uh, problema limbii este cea mai importantă. Competitivitatea Europei este un obiectiv uh, dezirabil, însă nu cred că noi ar trebui să ne preocupăm de acest lucru, pentru că statele naționale fac acest lucru. Noi trebuie să construim un spațiu european al cercetării. Pentru că această concurență între statele membre nu va înceta niciodată, însă ar trebui canalizate aceste uh, eforturi pe, în, spre o competitivitate mondială. Eu cred că aceasta este misiunea noastră. Domnule profesor Richard, vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră, pentru prezentarea dumneavoastră și răspunsurile pe care ni le-ați oferit. Și, dragi colegi, dragi colegi, este foarte rar când se întâmplă Ah, să putem spune cu deosebită claritate că astfel de rapoarte ah, sunt un instrument foarte util. Acum, domnul profesor Richel a menționat ah, un lucru pe care îl consider foarte important. Ne-a sugerat să ne ocupăm noi înșine de acest lucru. Vă fac o propunere să organizăm un grup informal cu câte un reprezentant din fiecare grup uh, politic. Uh, L-am invitat din când în când și pe domnul Richel pentru a ne sprijini și poate într-un astfel de grup informal am putea pregăti astfel de dezbateri viitoare. Sigur că nu este un caracter obligatoriu, dar poate că atunci când se va discuta cel de următorul program cadru, vom fi mai bine pregătiți și vom ajunge mai rapid la un acord. Dacă nu există obiecții, atunci uh, consider că a fost adoptată propunerea mea. Aș ruga fiecare grup politic să vină cu o propunere scrisă și să încercăm să urgentăm acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Richel. Ne-ați fost de un real ajutor spre a găsi și un, uh, o nouă modalitate de co- cooperare. Vă mulțumesc pentru prezență. Ähm, Doamnelor și domnilor, vă propun să continuăm lucrările noastre. La punctul 4 este vorba despre stadiul punerii în aplicare a planului de redresare economică în domeniul energiei. Avem o jumătate de oră la dispoziție pentru că domnul comisar va trebui să ne părăsească. Luăm notă doar de ceea ce ne va expune astăzi. Discuțiile ample nu vor avea loc astăzi. Salut cu mare plăcere! Eh, prezența în mijlocul nostru a domnului comisar Piebalgs, care în această funcție în comisia aceasta vine pentru ultima oară. Vreau să vă spun că a fost foarte plăcut să colaborez cu dumneavoastră Ehm, regula este ca ehm, comisarii să își schimbe resorturile. În ce privește sectorul energetic, nouă ne pare rău că nu veți rămâne dumneavoastră alături de noi, dar vă eh, mulțumesc pentru cei cinci ani de bună colaborare. Mulțumim încă o dată. Ah. Uh, mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele cele frumoase pe care mi le-ați făcut. Am încercat totdeauna să fac mm, ce se poate. Mă bucur că sunt în Comisia ITRE să vă informez în legătură cu progresul făcut în sensul redresării economice. Pe 2 septembrie am discutat situația furnizării cu gaze și am subliniat importanța instrumentului planului de redresare economică pentru a asigura uh, fluxul de gaz natural. Acest lucru uh, acoperă și alte lucruri în afară de interconexiunea de gaz și care este mai mult decât o sumă a componentelor uh, sale, mm, și anume toate proiectele legate de energiile alternative, de stocarea carbonului și așa, alte aspecte. Pentru prima oară, uh, aproape 4 milioane de miliarde de euro sunt uh, alocate proiectelor specific energetice prin instrumente specifice. Potrivit planului de uh, redresare economică prezentat în noiembrie 2008, Uh, și adoptat de Consiliu în decembrie, Comisia a fost invitată să prezinte o listă de proiecte concrete de energie. Au reacționat imediat și au uh, luat propunerea reglementării uh, în ianuarie 2009, de unde și mulțumită discuțiilor intense cu instituțiile europene, în în mai, în timp record, cele trei instituții majore au căzut de, de acord. Mm, ne bucurăm foarte mult de rezultatele din 18 septembrie de la Comisia, eh, Comitetul de Reconciliere. Aș vrea să menționez de asemenea că acest program nu o ia de la zero există uh, un plan uh, și o revizuire strategică care susțin acest regulament. Regulamentul de redresare economică vrea să îndeplinească cinci scopuri majore, contribuind la redresarea economică noastră, generând uh, cerere directă pentru uh, echipamente, de asemenea oferind lu- locuri de muncă. Răspunzând de asemenea la uh, toate uh, provocările și completând uh, toate lipsurile în, uh, și de asemenea, dovedind solidaritate în uh, Uniunea Europeană în 2009, în criza gazului din 2009 și, de asemenea, urgentând implementarea obiectivelor 20-20-20, um, susținând uh, de asemenea uh, tehnologii cu um, scădere a emisiilor de gaz. Toți actorii sunt implicați pentru îndeplinirea uh, acestor obiective pentru a face din programul de redresare economică un succes. În ultima lună am făcut uh, tot ce ne-a fost uh, în măsură pentru a asigura implementarea bună a programului. În uh, mai am publicat o cerere de propuneri cu dată limită fiind 15 iulie 2009. În această perioadă am oferit toată susținerea necesară promotorilor de proiect, organizând zi de informații și aducând la zi în permanență uh, pagina web a programului de redresare economică a avut un efect pozitiv în industrie. 87 de propunere uh, propuneri au fost uh, prezentate în 46 uh, interconexiuni, 29 pentru energie eoliană și 12 pentru um, depozite de carbon. Toate aceste propuneri au fost de calitate înaltă, dar au fost evaluate potrivit criteriilor din regulament. De asemenea, uh, s-a evaluat și uh, dacă sunt în cadrul legal. Există și alte aspecte comune celor trei sectoare care au fost luate în considerare în momentul evaluării propunerilor. De exemplu, uh, maturitatea proiectului, cu alte cuvinte, cum poate contribui pe termen scurt la redresare economică aplicarea acestui program. De asemenea, proiectele care contribuie la îndeplinirea obiectivelor uh, europene. Este important să subliniem importanța statelor membre în aplicarea cu succes, de exemplu, accelerând procedurile de emitere a autorizațiilor de mediu, cum ar fi, de exemplu. Dar uh, susțin, uh, subliniez și regulile de concurență și uh, legate de piața internă și energie. Într-adevăr, este important să aplicăm metode uh, corecte, transparente uh, și uh, nepărtinitoare. Este o condiție, precondiție pentru ca Europa să aibă beneficiile majore dintr-un asemenea plan de redresare economică și în investiții. Um, chestiuni legate de energia eoliană și de uh, depozitele de carbon au fost rezolvate. Pe 16 octombrie uh, a 2009 a avut loc uh, ședința FP6. Primele contracte uh, pentru uh, cele două domenii menționate vor fi semnate până la sfârșitul anului acesta pentru interconexiuni, evaluarea propunerilor sau abia s-au uh, încheiat. Procesul a durat ceva mai mult decât pentru celelalte două sectoare, dat fiind numărul mare de proiecte și dată fiind complexitatea proiectelor de interconexiune. Acestea vor fi prezentate uh, celui de-a zecelea Uh, comisie pe, uh, în decembrie 2009, pe 8, data de 18. Apoi uh, vor fi evaluate. Se așteaptă ca din februarie 2010 încolo să se adopte planul de granturi. După cum știți, regulamentul cere ca fondurile până la sfârșitul lui 2010 să fie deja alocate de fapt, noi vrem să dedicăm tot bugetul, 3,6 3,86 uh, din 3,98 uh, miliarde de euro până în primăvara lui 2010, uh, astfel încât să se încurajeze economia și posturile, locurile de muncă. Am, dacă se identifică bine proiectele, putem să ajutăm la redresare economică. IMF, FMI, săptămâna trecută a susținut menținerea programelor de încurajare. Trebuie să se facă lucrurile potrivite la timpul potrivit. Comisia a reușit să Uh, pună în aplicare așa un program complex în timp record. Um, cu ajutorul um, colegului din uh, squadra de la DG uh, Transport am reușit acest lucru. Prezentarea de astăzi va fi discutată pe 7 decembrie în următorul Consiliu. În martie 2010, Comisia va prezenta raportul prevăzut în articolul 28 al regulamentului. Până atunci, următorul comisar va avea o imagine clară din punct de vedere al executării bugetului sau uh, riscurilor legate de implementarea proiectului. Uh, din punctul meu de vedere, planul de redresare economică poate uh, oferi un răspuns uh, bun la criza de astăzi. Este un instrument care are ca scop ideea ca investițiile să nu fie amânate, să asigure locurile de muncă pentru mulți europeni în domeniile energetice și de construcții, lucru care să depindă, sigur, de o bună administrare a programului. Iată, diversele părți, instituțiile europene, statele membre și promotorii de proiecte la care vor putea aceștia contribui. Cu toții recunoaștem că regulamentul PRE este un exercițiu ad hoc, dat fiind recesiunea, dar implementarea cu succes va duce și la alte inițiative, de exemplu formularea unor noi politici eh, pentru energie și infrastructură în anii care vin și de asemenea pentru viitoarele instrumente legate de uh, infrastructură și securitatea uh, furnizării cu energie. Domnule președinte, eh, distinși europarlamentari, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Există câteva înscrieri la cuvânt, deja 6-7. Rugămintea mea este să încercați să aveți intervenții foarte concise pentru a putea da cuvântul tuturor, pentru că domnul comisar va trebui să ne părăsească. Acum, colegul Göring. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, înainte de toate, dați-mi voie să mă alături președintelui nostru și să vă mulțumesc pentru colaborarea foarte rodnică din ultimii cinci ani. Iar în ce privește prezentarea dumneavoastră, am două întrebări în legătură cu planul de redresare. Eh, știu că există un pachet de stimuli pentru interconectare energetică, dar nu am fost foarte încântat când am aflat că planul de redresare nu acordă suficienți eh, fonduri financiare pentru țările care au mare nevoie de ele pentru această interconectare. Eh, mai ales în ce privește Europa Centrală și Răsăriteană ar fi necesară de, necesare asemenea fonduri. Din păcate, păcate, câteva din statele uh, noi membre ale Uniunii Europene nu dispun de infrastructură necesară. Știm care au fost uh, problemele legate de întreruperea furnizării de gaze de anul trecut. Și, de asemenea, nu suntem încântați de faptul că um, programul nu are suficiente soluții alternative pentru furnizarea energiei. În ce privește sprijinul financiar pentru statele din Europa răsăritană, Aș, am dori ca aici să existe fonduri pentru viitor, pentru că planul de acțiune privind eficiența energetică din acest punct de vedere necesită îmbunătățire. Mulțumesc, colega Hübner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Tot ce pot spune este Mulțumesc pentru ceea ce ați făcut până acum, dar oare nu ați putea să faceți și mai mult? Pentru că aveți multă experiență în sectorul energetic și v-aș adresa următoarea întrebare. Ce recomandare veți face succesorului dumneavoastră ca acțiune de implementare urgentă în sectorul energetic? ați sugera uh, să se adopte noi metode de lucru în primul rând? Mulțumesc, colegul Svoboda. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Și eu vreau să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră, pentru cooperarea foarte bună, în special cu această comisie. În ce privește programul de redresare, mă bucur să aflu că în uh, primăvară deja uh, se vor face multe progrese. De altfel și eu am participat la uh, ultima rundă a negocierilor. Noi am cerut să existe un asemenea program de redresare în sectorul energetic. Va trebui, din păcate, să plec la audierea cu doamna Ashton. Nu vreau să fac o întrebare, nu vreau să pun o întrebare, ci să fac o observație. Este în ce privește uh, securitatea energetică și uh, uh, raportul pe care domnul Vila Quadras l-a făcut și pe care urmează să-l discutăm, este important ca o sumă cât mai mare din banii care vor exista la dispoziția noastră anul acesta și anul viitor să se investească în interconectările pentru furnizarea de gaze și pentru dezvoltarea infrastructurii în acest sector. Pentru că uh, Ehm, pe, avem din acest punct de vedere un plan pe cinci ani. Eu aș vrea ca timpul să fie mai scurt, dar trebuie să avem o perspectivă și să avem estimări inclusiv financiare. Eu aș dori ca acest program de redresare să se realizeze cât mai repede pentru că el va contribui um, la țările, în țările în care cererea este cea mai mare și um, uh, amenințarea de insecuritate privind furnizarea de gaze este cea mai mare să se rezolve această problemă. Eu cred că această rețea eh, și interconectările sunt esențiale cât mai repede posibil ar trebui să primim, inclusiv informal, informații în legătură cu uh, aceste costuri și cu toate uh, planurile care există. Mulțumesc foarte mult, iar acum colega Potimata. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc comisarului pentru scurta prezentare și pentru faptul că a venit în mijlocul nostru în, și nu numai acum, ci de-a lungul anilor. Și cred că sunt în asentimentul colegilor când uh, adresez aceste mulțumiri. Domnul comisar Pibalx a dat substanță portofoliului uh, energiei uh, l-a dezvoltat a devenit important uh, în preocupările Comisiei Europene și sper că noul comisar pentru energie va dovedi același devotament și aceeași atitudine constructivă față de acest domeniu. În legătură cu planul economic de redresare în sectorul energetic, am câteva întrebări. Ați vorbit despre maturitatea unui proiect sau unui program pentru ca el să fie eligibil. Eu aș vrea să mă uh, concentrez pe acest concept, cum poate fi menținută uh, maturitatea acestui proiect în cadrul unui proces de selecție. După cum știți, un sfert din aceste 4 miliarde de euro au uh, fost gândite pentru stocarea carbonului. Și eu cred că acest proiect deocamdată se află în fază de cercetare. Deci, pornind de la ceea ce a spus domnul Svoboda, aș vrea să Uh, ridic problema uh, siguranței furnizării de uh, gaze în Europa Centrală și, și de Sud-Est, pentru că au fost probleme serioase anul trecut în furnizarea gazelor în cadrul crizei dintre Rusia și Ucraina și interconectările pentru gazele naturale au devenit foarte importante. Deci această listă inițială a proiectelor eligibile uh, menite să îmbunătățească situația de siguranță energetică în această zonă. ITGI și IGB. În ce privește ITGI, s-a considerat că acest proiect este de mare importanță pentru Europa și s-au realizat progrese considerabile. O parte dintre ele, în clipa de față, se derulează deja. Pot să vă întreb dacă acesta este unul dintre proiectele care au și avansat uh, pentru a ne putea a apropia de obiectivul central pe care ni l-am propus și anume diferențierea surselor de energie? Aș vrea să vă întreb dacă Comisia va continua să susțină politic acest proiect pentru ca el să fie realizat? Mulțumesc, doamna Cavalio. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl eh, întreb pe domnul, să-i mulțumesc domnului Piberts pentru activitatea excelentă și pentru faptul că a desfășurat o activitate plină de devotament în acest domeniu. Mulțumesc încă o dată. Am o întrebare concretă în legătură cu proiectele de redresare. Știu că ele sunt foarte uh, complexe, câte proiecte au fost reținute, câte contracte au fost încheiate din, eh, în baza acestor proiecte și credeți că, având în vedere complexitatea tehnologiei necesare, vom putea să folosim uh, uh, integral bugetul pentru 2009 și 2010 așa cum a fost prevăzut. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc la rândul meu. A fost o întrebare scurtă și clară. Colegul Ciacimacakis. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să mulțumesc doar pentru faptul că ați fost atât de frecvent în, participant în comisia noastră, ci că dincolo de aceste contacte cu comisia noastră ați uh, încercat să uh, apărați interesele noastre. Vă mulțumesc foarte mult! portofoliul dumneavoastră în felul acesta a dobândit o valoare adăugată. Vă felicit uh, pentru activitatea pe care ați desfășurat-o. Iar în ce privește programul pentru energia regenerabilă, uh, a fost foarte important să punem accentul uh, pe acest domeniu și inclusiv pe utilizarea energiei eolice ce mă interesează pe mine este că acum toate programele care au fost stabilite și care pe noi ne pot uh, face mai competitivi pe plan internațional să uh, se uh, realizeze cât mai repede. Din păcate, rotorii pentru utilizarea energiei eolice devin tot mai mari, iar în ce privește transportul lor, întâmpinăm greutăți. Deci, întrebarea mea este legată și de subiectul pe care l-am discutat astăzi înainte de masă, de cercetare, cum putem promova aici activitatea de cercetare care făcea parte și din programul cadru 7, dar și din alte eh, preocupări. Deci cum putem îmbina toate aceste eforturi de cercetare pentru ca uh, rezultatul să fie util. Ultima întrebare se referă la modificarea competențelor dumneavoastră. Știți foarte bine, uh, veți uh, prelua un alt portofoliu ceva din uh, ce ați deținut dumneavoastră ca domeniu de competență merge spre uh, comisarul pentru probleme de mediu. Într-un fel, lucrurile uh, se diferențiară ușor, dar oare cel care va fi urmașul dumneavoastră va putea să ducă mai departe proiectele? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte, și eu mă alătur colegilor, domnule comisar, pentru a vă felicita pentru activitatea extraordinară. Ajung la o întrebare uh, precisă. Avem încredere în dumneavoastră. Oare, sincer, nu credeți că acest uh, discurs pozitiv eh, în care spuneți că am făcut treabă bună, lucrurile merg bine, totul progresează, ceea ce e adevărat, nu credeți uh, că mm, diferența, fractura între construcția europeană și, tot, cetățenii provin din toate aceste uh, discursuri pozitive, când de fapt energia nu este o competență a Uniunii Europene și de fapt de ani de zile se, spun, se spune că Uniunea Europeană va face așa și așa și așa. Dar uh, ține de statele membre, iar uh, tratatul de Lisabona va extinde uh, competențele succesorului dumneavoastră din multe puncte de vedere, dar de exemplu, în Franța, toate centralele europene eh, sunt în pană, nu aveți ce face la nivel european. Deci, nu credeți acum că acest discurs pozitiv este la originea unei neînțelegeri eh, între cetățeni eh, că Uniunea Europeană ar trebui să facă mai mult. Nu suntem aici pe rețelele de pe cecuri. Avem între 8 și 10 miliarde de euro. Înțeleg concluzia uh, favorabilă pe acest uh, plan de redresare economică, dar pe portofoliul dumneavoastră credeți că ați făcut, am făcut destul? Uh, nu putem uh, să povestim lucruri cetățenilor, uh, mai ales că vine o campanie electorală dificilă și trebuie să le spunem lucruri pe care să le și creadă. Care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc, mai am trei înscrieri la cuvânt pentru că se adaugă uh, tot mereu altele noi. Cred uh, că e cazul să închidem uh, lista de vorbitori acum, domnul Palșitis. pat Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. <clears throat> Aș dori și eu să subscriu felicitărilor care v-au fost adresate. Sunt uh, un nou parlamentar, dar din uh, statele membre am urmărit activitatea dumneavoastră și Faptul că acum uh, Uniunea Europeană dispune de o politică eficientă în domeniul energetic se datorează dumneavoastră. Întrebarea mea. Obiectivele sunt foarte ambițioase și <clears throat> se dorește așadar că prin noua propunere de uh, regulament să fie uh, posibilă uh, un flux uh, dual de gaz. Pentru unele state membre poate că este uh, normal așa ceva, dar uh, la noi uh, prozionerea se face din uh, Rusia. Întrebarea mea adresată dumneavoastră este cum credeți că veți putea soluționa această problemă în Consiliu? Mr. Commissioner, uh, I think I, I'm, Cred uh, că nu voi intra aici la prea multe uh, laude, dar în momentul în care ați fost numit comisar, cu toții au întrebat uh, cine Pibas, nimeni n-am, întreb, n-am auzit de el și acum, cinci ani mai târziu, sunteți unul dintre comisarii cei mai respectați și domnul uh, Potoșnic, uh, tot la fel de necunoscut, o surpriză bună, vedem că din noile state membre putem să avem comisari noi foarte buni. Am două întrebări acum. Unul pe planul de relansare economică. În momentul în care negoci, l-am negociat, am avut o declarație scrisă. De ce nu am primit planul de acțiune, eficiența acțiunii energetice, cum s-a promis în noiembrie? o, chestiune legată de utilizarea banilor necheltuiți, implementarea potrivit articolului 28 a regulamentului, ca până la sfârșitul 2010 să nu dacă nu se cheltuie, atunci se propune ca banii respectiv, potrivit regulamentului, să fie dirijați către proiecte de eficiență energetică. Și ultima întrebare, mi s-a spus că Comisia va propune noi scenarii energetice în al, al, al doilea plan de revizuire energetică, calculate de către domnul Capros. Cred că apare tot mai mult un conflict de interese pentru că domnul Capros de curând a făcut Uh, un alt scenariu pentru electric care nu respectă nici 2020, uh, 2000 nici decizia din martie pe eficiență energetică. Cred că domnul uh, Cabros acum uh, uh propune într-un scenariu oficial UE că noi nu vom îndeplini în 2020 nici uh, niciuna dintre obiectivele stabilite Cred, aș vrea să știu care este uh, consecința și ce se întâmplă în acest moment. Dacă acest lucru merge mai departe, e vorba de un abuz, de un conflict de interese și Uh, nu face decât să uh, ne pună pe uh, drumuri greșite. Mulțumesc, doamna Holland. Domnule comisar, mulțumesc foarte mult pentru explicația foarte eh, detaliată a planului de redresare economică și mulțumesc și pentru întreaga deschidere dovedită în decursul celor cinci ani în comunicarea cu membrii acestei comisii și eh, mulțumesc pentru eh, atitudinea deschisă. Vom duce dorul. Mă bucur că ați primit un uh, portofoliu, acest portofoliu nu doar uh, promovând uh, energiile alternative în țările în curs de dezvoltare. Acesta e doar un punct. S-a explicat clar cât de greu este să pui pe picioare un asemenea plan de redresare economică nou. Dar totuși e neplăcut că nu s-au cheltuit uh, bani. Se știe că sunt lucruri, că uh, e nevoie de foarte multe lucruri, cum ar fi energia eoliană uh, și alte surse alternative. Ce puteți face să nu se mai întârzie mai mult? În trecere ați vorbit despre chestiuni de planificare, apoi chestiuni legate de concurență. Cum puteți să vă asigurați că banii vor fi cheltuiți rapid? Și în al doilea rând, dacă proiectul se oprește și a deja oricum sunt uh, uh, întârzieri. Cum vă puteți asigura că nu se pierd, uh, nu îngheață aceste fonduri, ci că sunt uh, utilizate imediat, mai ales din punct de vedere al eficienței energetice care ar asigura un succes imediat redresării economice. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul comisar Pibalx. Mulțumesc, domnule președinte. Vor încerca să răspund uh, rapid, uh, pentru că unele dintre mm, întrebări au fost uh, foarte largi, domnul Gheorghe, Este adevărat că în Europa Centrală și de Est nu există interconexiune suficientă, iar acest instrument este util. Am învățat și am ajuns uh, la concluzia că acesta este instrumentul uh, care poate rezolva problemele. Uh, acest plan de relansare economică este bun în timp de criză economică. Mm, acoperă și chestiunea interconexiunii. Apoi, din punct de vedere al eficienței, avem și inițiativa uh, orașelor smart. Cred că ar trebui să fim uh, foarte activ, nu doar din punct de vedere al regulamentului, ci și cu bani. Sigur vom găsi bani pentru că um, eficiența economică este foarte importantă, dar uh, se poate realiza mai mult și la nivel eu, europe, uh, național. Doamna, uh, doamna Hübner, succesorul uh, meu, oricum uh, voi rămâne în contact Uh, foarte mult cu Parlamentul și vom uh, asculta, vom discuta cât se poate de mult cu membrii ai uh, comisiilor. Am văzut că sunt tot felul de tendiții, tendințe, dar în orice caz tendința, abordarea legată de energie este unificată. Apoi, Um, domnul Aldi a vorbit despre um, cetățeni, dar uh, se leagă și de consumatori. Deci, uh, reconstruirea sectorului energetic poate veni de jos în sus și apoi, cum a spus și domnul Gürg, uh, se leagă de interconectare, ca oamenii să se simtă mai în siguranță și să se bazeze pe solidaritate. Este o chestiune pe care o susțin. Din punct de vedere al remarcii domnului Svoboda, cred că este absolut justificat, deci acceptăm, vom face o analiză și vom uh, face propunerile um, de cuviință. Întrebarea domnului Podimatos. Uh, susținem toate proiectele, mm, instrumentele europene și vom continua uh, să susținem politic toate proiectele menționate și acest lucru răspunde și la întrebarea uh, legată de următorul instrument pentru uh, sud-estul Europei. Din punct de vedere al maturității, uh, potrivit uh, regulamentului, Uh, banii trebuie să fie alocați în 2010. De aceea, scadența uh, trebuie să uh, fie luată din acest punct de vedere. Nu putem aloca bani la proiecte care nu sunt scadente. Chiar în acest caz e clar să vedem că este o condiție peste care nu putem trece. Apoi, întrebarea domnului Carvalho. Rezultatele sunt foarte bune, cu o excepție, după câte știu, din șase proiecte minus unu eh, care vor fi la scandență, astfel încât să putem eh, aloca banii. Și la sfârșitul anului eh, vom negocia mai mult la Copenhaga. La întrebarea doamnei Marcachis. Uh, da, absolut de acord. Trebuie să uh, utilizăm mai bine în Transat. Uh, ne-am concentrat pe banii pe proiect și am uh, făcut mai puține uh, prioritizări și uh, proiecte mai largi. Dar nu e vorba doar um, uh, ce, turbinele din uh, offshore. Am uh, participat la inaugurarea unei centrale eoliene în, nu departe de uh, Bruxelles. Uh, ai urcat o persoană de 72 uh, de ani, uh, a absolut uh, emoționant, uh, pentru că am văzut uh, un exemplu în care uh, oamenii sunt într-adevăr uh, implicați. Deci, încă mai există multe de făcut în energia eoliană, uh, o turbină de 7 MW, uh, vedem că dovedește o remarcabilă dinamică a energiei. Dacă viitorul uh, comisar va avea suficientă putere, într-un fel, acest lucru este bun pentru că um, m-ați uh, întrebat foarte multe întrebări. În orice caz nu vor exista uh, la succesorul meu conflict de, de interese. Uh, lucrurile de competență acelui eh, comisarului pe concurență sau la ocuparea forței de muncă trebuie întrebate pe respectivii comisari. Bun. SISAR este o problemă filozofică pe care ar trebui să o rezolvăm, dar modul în care eh, putem eh, vorbi cu Parlamentul pe energie. Avem tratate, dar nu există inițiative la fel și pe energii uh, renovabile, pe uh, regenerabile, pe eficiență. Vedem uh, că Europa se implică tot mai mult, dar până acum nu cred că au fost suficient de multe mesaje pozitive. Parțial pentru că înainte de uh, acest uh, plan de redresare economică a fost mai mult un fel de uh, predică, de susținere că putem uh, folosi fondurile europene pentru cetățenii europeni. Deci cred că este un domeniu important în care am putea uh, vorbi. Apoi, uh, doamna Maljutis, despre uh, planul uh, de interconectare uh, baltică. Cred că acest plan este bun, este bine elaborat pe electricitate, în curs de dezvoltare pe gaz și vom continua exact cum am, l-am anticipat și cum l-am uh, pregătit. Întrebarea domnului Turmes. Planul de uh, eficiență economică uh, a fost discutat, dar datorită uh, întârzierii ratificării tratatului va fi uh, în următorul colegiu. Domnul comisar își cere scuze pentru interferența cu telefonul. Uh, nu a fost adoptat ca promis, um, cel puțin poate fi adoptat de îndată ce va fi for, uh, următorul colegiu. Deși există un protocol de care nu am uitat, voi citi după completarea procedurilor uh, de interconectare care se vor termina la începutul lui 2010 va fi o imagine clară în legătură cu absorpția de buget. În vară Comisia va prezenta un, arti- un uh, raport prevăzut în articolul 3 al 23 al regulamentului. Uh, accesul legat de banii necheltuiți astfel încât să uh, poată permite permite uh, implementarea completă a regulamentului EEPR. Nu am uitat uh, deci, de acorduri pe scenarii. E dificil și pentru mine uneori să înțeleg. Știu că sunt profesioniști cei care fac scenariile, dar pentru mine este absolut uh, clar adoptarea um, obiectivului de 20%. Deci, uh, cei care fac scenarii poate ar trebui să schimbe metodologiile. Cei care uh, vin la comisie și lucrează nu vor putea veni să spună că această limită să fie sub 20 E foarte clar că lucrăm, că lucrăm cu oameni care pregătesc scenarii și acestea sunt de mare relevanță pentru viitor. Am demonstrat că um, procesăm dosarele Comisia ITRE important să se întâlnească cât mai mult cu uh, echipa mea. Învățăm uh, pe parcurs ce facem și doar prin aceasta putem ajunge la rezultate bune. În momentul semnării contractului, lucrul uh, poate fi altfel. Deci situația este dinamică. În acest moment uh, sunt foarte optimist. Uh, cred că situația este bună și că nu există riscuri deocamdată că nu se vor cheltui banii sau că vom pierde banii. Dar multe uh, proiecte vor fi a, uh, aprobate. DGTRAN va continua uh, activitatea de foarte mare calitate, uh, ca și până acum și în viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Herr Kommissar, herzlichen Dank. Domnule comisar, mulțumesc pentru informațiile pe care le-ați furnizat, uh, pentru uh, foarte bună cooperare uh, cu comisia noastră în ultimii cinci ani. Vă doresc mult succes și în viitor. Eu cred că și colegii noștri care vor coopera cu dumneavoastră vor putea spune același lucru peste alți cinci ani. Încă o dată, mulțumesc și toate cele bune! den nächsten Punkt aufrufen. Dați-mi voie să trec la următorul punct de pe ordinea de zi, securitatea aprovizionării cu gaze naturale. S-a vorbit deja de această temă. Ați primit um, raportul colegului Alejo Vidal Cuadras. Permiteți pentru început așadar să dau uh, cuvântul raportorului care ne va prezenta uh, succint câteva observații vis-a-vis -vis de raportul său și uh, dacă vor exista observații, le putem Uh, prelua în discuție astăzi, în această nouă etapă a dezbaterii. Domnule Quadra, să aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi putem avea un schimb de opinii vis-a-vis -vis de un text care expune argumentația uh, mea, colegii vor constata că am uh, preluat și sugestiile, observațiile din uh, dezbaterea pe care am avut în această comisie. Am avut în plus și discuții cu sectoarele vizate, am avut discuții în grupuri de lucru, bineînțeles și cu raportorii din umbră și, bineînțeles, și numeroase discuții cu comisia. Sper că unele dintre amendamentele pe care le înaintez să beneficieze și de un vot favorabil. Astea sunt uh, rezultatele la care am ajuns după discuția cu membrii comisiei. Permiteți-mi acum să mă refer la punctele pe care le consider cele mai importante. În primul rând, rolul companiilor. Am atras atenția asupra faptului că articolul care se referă la întreprinderi nu este bine formulată către comisie pentru că criza se poate regăsi la diferite nivele se poate reflecta și la nivelul pieței și acest lucru trebuie să um, fie evident și în text. Am încercat, ca prin amendamentele mele, să subliniez faptul că acele măsuri care nu vizează piață să nu uh, devine operabile decât în situații excepționale. Doream să subliniez rolul important care revine pieții. Apoi, un al doilea punct, la care au făcut referire și mulți dintre colegi, este repartizarea costurilor în ceea ce privește infrastructura, infrastructura de care beneficiază alt stat membru. <clears throat> În acest sens, am propus un amendament în ceea ce privește repartizarea costurilor și argumentez acest lucru prin faptul că deja în al treilea pachet uh, energetic a avut loc o discuție cu actorii implicați și introduc și un alt criteriu care consider că este uh, care se, că se impune și anume proporționalitatea costurilor. Apoi, un alt aspect uh, important uh, se referă la fluxurile bidirecționale. Eu cred că aici, în momentul în care uh, se poate efectua acest lucru, uh, a reprezenta o valoare adăugată importantă. Acolo, subliniez unde este posibil. În al patrulea rând, cred că este logic să propun ca Comisia să efectueze o evaluare a riscului și să prezinte un plan comun pentru uh, o situație de urgență la nivel european. Așadar, dacă ar exista o criză, o urgență la nivel comunitar, trebuie să existe și un plan Um, care să se reflecte la nivel național, iar măsurile adecvate trebuie formulate corespunzător. Apoi, <clears throat> ar fi bine dacă grupul de coordonare uh, pentru gaze naturale ar fi mai implicat. Acest grup de coordonare ar trebui să vină cu propuneri de măsuri și ar trebui definite și zone de colaborare și în ceea ce privește planurile de prevenție. În al șaselea rând, în ceea ce privește <clears throat> pragurile uh, la care se consideră o situație de urgență. Eu cred că aceste prevederi cu privire la planurile de urgență pot uh, să fie aplicate sau se pot efectua și la nivel local, iar comunitatea să se implice atunci când este vorba de chestiuni de diversificare. Sigur că trebuie să ținem cont de faptul că pot <clears throat> avea loc uh, se pot întâmpla situații care la nivel local uh, pot fi foarte dificile, însă la nivel uh, comunitar pe baza criteriilor pe care le folosim în momentul de față nu ar fi considerate așa. Acest lucru trebuie modificat. Eu cred că trebuie să evidențiem că la nivel local pot exista probleme și în aceste situații trebuie să putem interveni și la nivel comunitar și să ne arătăm solidaritatea. Un ultim punct la care aș dori să mă refer este următorul. Am prezentat o serie de amendamente care modifică o serie de aspecte ale regulamentului, cum ar fi efectele în ceea ce privește uh, sectorul electricității. Și în acest sens ar trebui uh, sporite interconectările și uh, trebuie să aibă loc o diversificare a surselor de aprovizionare. Asta și în în contextul utilizării gazelor naturale lichefiate. Așadar, dragi colegi, acestea sunt aspectele care nu au fost reflectate în propunerea de regulament apoi uh, și definiția consumatorului protejat și rolul uh, infrastructurii și a costurilor. Atrăsesem deja atenția asupra faptului că reprezintă două teme foarte importante ale acestui regulament care um, au consecințe asupra investițiilor care trebuie efectuate și de care sigur că trebuie ținut cont și în situațiile de urgență pentru a putea asigura o securitate a aprovizionării. Eu cred că aceste lucruri ar trebui discutate în detaliu cu colegii, bineînțeles și cu raportorii din umbră și cu comisia. De aceea cred că anumite lucruri încă nu au fost finalizate, de aceea am venit cu propuneri foarte concrete. Eu sper că aceste propuneri uh, vor beneficia de majoritatea voturilor dumneavoastră. Acum, în ceea ce privește consumatorii protejați, aici cred că cu toții putem fi de acord că am găsit o serie de criterii de care trebuie să țină cont și statele membre. Pentru că o definiție așa cum există în, modul, în momentul de față este pe de o parte foarte inexactă, dar și vagă în același timp. Uh, trebuie să întreb dacă uh, IMM-urile se regăsesc și ele aici, pentru că ele reprezintă 80%. Ne întrebăm dacă oare și de ce uh, se regăsesc în această categorie școlile, dar nu și poliția. Eu cred că categoriile sunt categoriile ar, mai treb- ar trebui mai bine definite. De aceea cred că ar trebui să găsim un criteriu general care să poată fi ajustat la situația existentă în fiecare stat membru. În ceea ce privește standardul privind infrastructura N-1, este o temă deosebit de tehnică. Cred că este un criteriu bun, acest criteriu N-1, care însă uh, necesită perfecționare. În țara mea, spre exemplu, funcționează foarte bine și se aplică. De aceea cred că mai trebuie detaliat pen, pentru a putea avea rezultatele dorite. Însă ar trebui să ținem cont și de diferențele dintre statele membre. E un aspect foarte tehnic și de aceea uh, solicit tuturor uh, colegilor interesați uh, să vină cu propuneri proprii. Eu cred că <clears throat> ar fi bine dacă astfel de prevederi ar mai putea fi uh, nuanțate, detaliate și găsite criteriile corespunzătoare pentru a da o definiție exactă a acestui criteriu și pentru a, a prevedea măsurile corecte în ceea ce privește infrastructura. pentru că <clears throat> aceste lucruri trebuie să se reflecte și în standardele de furnizare. Dar infrastructura trebuie să funcționeze corespunzător. Care este situația atunci când ne confruntăm cu o criză? Oare pot fi aprovizionați uh, toți consumatorii protejați? Acestea sunt, până la urmă, principalele teme care ar putea crea confuzie. O măsură ca uh, de pildă standardul N-1 pentru infrastructură, este un aspect pe care trebuie să îl uh, creăm, să-l punem în aplicare pe termen lung. Trebuie construite noi uh, mm, stații de aprovizionare și, bineînțeles, că atunci în, când um, există probleme, trebuie să uh, devină operabile mecanismele pe care le prevedem. Acestea au fost propunerile mele. Domnule președinte, munca noastră de-abia începe. Permiteți-mi să mulțumesc uh, tuturor colegilor, în special raportorilor din umbră, pentru sprijinul pe care mi l-au acordat până acum și aș dori să vă invit pe toți să uh, conlucrați cu noi pentru a găsi uh, cel mai bun rezultat posibil. Mulțumesc, domnule Cfadras, a fost o expunere foarte detaliată. Până în momentul de față mi-au uh, parvenit 10 cereri de intervenție. Avem însă și alte puncte pe ordinea de zi, de aceea rugămintea mea să încercați să fiți cât mai succinți, pentru că vom mai avea ocazia să discutăm uh, acest raport de câteva ori, se vor propune și amendamente scrise, așa cum a sugerat și domnul uh, Quadras. Pentru început, raportorul din umbră, domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și colegului Vidal Quadras pentru cooperarea. Foarte uh, repede vreau să spun ceva pentru că va trebui să uh, părăsesc sala. Găsesc că este foarte bine că importanța companiilor care acționează în domeniul furnizării de gaze naturale este pusă în valoare. În al doilea rând, apreciez și faptul că se solicită elaborarea unui plan comun pentru situațiile de urgență pentru că um, încă nu există o definire foarte clară în ce privește situațiile de urgență pe plan național și cele pe plan comunitar. În al treilea rând, aș uh, sublinia ideea că devine necesar un raport din partea Comisiei în ce privește diversificarea, atât diversificarea conductelor, cât și uh, a surselor furnizoare de uh, gaze naturale, pentru că și aceste aspecte sunt legate pentru, uh, necesare pentru securitatea uh, energetică. În ce privește prelungirea termenelor de la trei la cinci ani pentru uh, implementarea măsurilor uh, am unele rezerve. Poate că trebuie să solicităm totuși că după trei ani să existe un raport care să semnaleze problemele încă existente. În ce privește uh, transmiterea de date, dacă agregarea datelor pe care Comisia le transmite statelor uh, membre uh, permite uh, o suficientă informare, sunt de acord. Dacă nu, trebuie să vedem cum vor fi administrate aceste date. Iar eu sunt de acord cu, președin, cu propunerea raportorului că în anumite cazuri, Comisia ar trebui să își asume o misiune de mediere dacă apar probleme între statele vecine privind repartizarea costurilor. Un ultim punct, consumatorii protejați. Eu cred că acest concept trebuie să rămână flexibil, dar nu atât de flexibil încât anumite state să-și îneleagă jumătate din economie sub uh, această umbrelă a consumatorilor protejați și alte state să acționeze mult mai restrictiv cu acest concept. Oricum însă depinde de Consiliu să ajungem la un acord în prima lectură, pentru că atunci am putea începe cât mai rapid să folosim și investițiile necesare. Eu cred că documentul constituie o ba bună bază pentru uh, dezbateri ulterioare. Nu Ciusmanski, următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Este foarte important uh, să ajungem la o uh, reglementare în acest domeniu și noi am obținut un uh, prim raport excelent din partea uh, autorului. Sunt de acord cu principalele direcții de schimbări care sunt necesare. Doresc să mulțumesc raportorului pentru foarte buna cooperare. Noi susținem subiectele și toate domeniile care accentuează diversificarea în acest domeniu trebuie să găsim mecanisme care să facă posibile această diversificare și în același timp mecanisme de alarmă uh, la caz că apar probleme în relația cu uh, Rusia de pildă piața poate fi uh, cel mai bun remediu pentru criza cu care ne confruntăm, dar trebuie să generăm și o valoare adăugată în ce privește uh, interactivitatea cu Comisia Europeană, pentru că uh, doar în situațiile în care piața nu se dovedește aptă pentru a reglementa și rezolva problemele, este bine să Uh, se intervină. Și planurile naționale trebuie să fie mai uh, bine uh, gândite pentru a susține și activitatea de transport a gazelor naționale. Mai ales în perioade de criză, ar trebui companiile și Uh, toate uh, agențiile de reglementare să se implice. Comisia eventual trebuie să dețină și prerogative de uh, sancționare când este cazul astfel încât să îi numească și să-i blameze pe cei care nu reacționează la timp. De fapt, trebuie să ne gândim că ciclurile de investiție necesită mai mult timp decât cele prevăzute în această reglementare și, uh, de asemenea, uh, tot ce ține de implementarea uh, unei legislații europene. Eu aș aproba ideea că este nevoie și de un flux invers astfel ca uh, să uh, fie posibilă eventual o solicitare de acest tip în cadrul interconectărilor. Nu uh, ar trebui să fie comisia cea care să solicite un asemenea flux invers. Eu cred că soluția inițială ar fi fost mai bine. Uh, iar în ce privește măsurile compensatorii, eu cred că în momente de criză, uh, companiile nu ar trebui să fie supuse poverii de a plăti uh, costuri suplimentare în contextul pachetului uh, ecologic. Și în ultimul rând, aș vrea să spun că datele pot să fie înmănunchiate și să fie furnizate um, organismelor de reglementare. Trebuie, este vorba în același timp de informații foarte necesare pentru activitatea de planificare și uh, dacă nu va dispune de datele necesare, Comisia va acționa puțin în orb și nu va putea să reacționeze rapid. Domnule Vidal, spune următorul vorbitor, domnul Turmes, a fost o activitate excelentă pe care ați desfășurat-o. Dumneavoastră, de altfel, sunteți unul dintre experții noștri în acest domeniu mă voi putea rezuma la uh, câteva aspecte. Uh, ați putea fi chiar mai ambițios. Trebuie să fie foarte limpede că instrumentele de piață și o piață internă funcțională constituie cel mai bun remediu. De aceea, trebuie să conferim un uh, rol uh, cât mai mare celor care se ocupă de reglementarea acestei pieții. Iar acest, acele țări care nu doresc uh, o asemenea uh, intervenție nu vor face decât să slăbească în loc să întărească uh, puterea acestui sector. Agențiile naționale de reglementare ar trebui să dezvolte planurile naționale de urgență pentru că acești oameni au cunoștințele de insider și înțeleg cel mai bine uh, care sunt punctele de contact între piața internă și aceste instrumente de garantare a securității sectorului. Când este cazul unei situații de urgență, iar criza de anul trecut ne-a demonstrat acest lucru, Italia a decis să își închidă piața. Slovenia și Slovacia au încercat să obțină gaz uh, din uh, spre Franța prin Italia, dar a fost nevoie de trei săptămâni până când acest lucru a devenit posibil pentru că Italia și-a închis conductele pentru tranzitul internațional. De aceea, când e cazul unei urgențe, trebuie să fie limpede că trebuie Comisia Europeană să-și asume un rol și cooperarea regională trebuie să-și asume un rol. Eu cred că această cooperare regională trebuie să fie pusă mai bine în evidență în raportul nostru. Estonia, Lituania și-au unit forțele pentru că a fost o piață unică, de fapt, o aceste trei țări uh, baltice ar trebui să coopereze, așa cum Bulgaria, România, Grecia, dacă vedem cum sunt concepute conductele, uh, care este infrastructură pentru uh, gazul lichefiat, ar trebui să poată să acționeze pe plan regional. Iar acest lucru este valabil pentru zona Benelux, uh, și vecinătatea cu Germania. Trebuie să existe uh, un asemenea forum care să poată să organizeze planurile de urgență în situații excepționale. Sigur, s-a menționat și importanța transparenței. Dacă Comisia nu va dispune de informațiile necesare și la nivelul Consiliului s-a discutat dacă vreo țară membră refuză furnizarea informațiilor, atunci cum se va putea acționa într-o situație de criză? Comisia are nevoie de informații și este nevoie de transparență. Fluxul Inversarea fluxului este uh, modalitatea cea mai ieftină de a garanta securitatea energetică și eu cred că nu trebuie să permitem o întârziere a investițiilor în acest domeniu pentru că nu este deloc costisitor să garantezi posibilitatea de a inversa fluxul. În ce privește subiectul N-1, este de importanță crucială, dar în același timp este teribil de complicat de aceea adresez o întrebare comisiei. Eu înțeleg că la nivelul comisiei există un schimb intens de informații cu Eurogaz, cu toate companiile furnizoare de gaz în ce privește uh, infrastructura. Oare este posibil pentru comisie ca poate la sfârșitul lui decembrie, începutul lui ianuarie, înainte de a avansa toate amendamentele, uh, să ne spună ce uh, ar trebui modificat vis-a-vis -vis de propunerea inițială, pentru că ar fi foarte periculos ca noi, parlamentarii, să începem să schimbăm parametrii în uh, formulările noastre, um, fără ca aceste modificări să fie um, înțelegelebile. Uh, ar trebui, de asemenea, ca armonizarea să fie bine gândită în același timp să nu se creeze distorsiuni pentru competiții. Pentru că dacă noi vom avea companii care pot face investiții într-o țară, acolo unde tot sectorul este protejat și 50 de kilometri mai încolo nu există această protecție, atunci nu facem decât să restricționăm până la urmă activitatea pentru companii. Noi trebuie să dovedim o solidaritate practică. O întrebare adresată Comisiei recent a fost încheiat un acord între uh, o companie poloneză și Gazprom și uh, am aflat că uh, mulți dintre politicienii polonezi nu au fost deloc încântați de cooperarea cu Gazprom. Dar, uh, de fapt, uh, pentru că 95% dintre uh, dintre beneficiarii eh, polonezi vor depinde de Gazprom. Iar eh, Gazprom am înțeles că dorește să introducă în contract și o clauză privind eh, destinatarii, ceea ce ar contraveni puțin sistemului practicat în Uniunea Europeană. Președintele, aș fi recunoscător dacă toată lumea s a rezumat la timpul care este afectat pentru întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să felicit colegul nostru spaniol în urma crizei din ianuarie care a traumatizat independența europeană. Dar aș vrea să precizez două puncte cu privire la definirea autorităților competente din punct de vedere al uh, uh, securității furnizării, amendamentul 9, faptul că autoritățile competente trebuie să fie uh, independente de, de stat. Dar în multe state membre acest lucru face parte din competența statului, deci cum este posibil să se gestioneze și să se controleze de către stat? Mulțumesc dacă îmi clarificați acest punct de vedere. E vorba de autorități independente, de uh, actori de pe piață. În al doilea rând, definiția consumatorului protejat este uh, o noțiune uh, care este definită în articolul 2 al proiectului de regulament al uh, european, este vastă. E, este vorba de uh, uh, cei casnici, dar spitalele, școlile conectate de rețea. Bun, e clar să protejăm uh, casele, uh, dar celelalte uh, părți ar trebui să vedem care sunt costurile pe care le-ar uh, presupune investițiile necesare pentru uh, aprovizionare. Pentru că vor uh, suporta creșterea tarifelor gazului. E clar că trebuie să lărgim domeniul consumatorului protejat, dar trebuie să vedem și acest lucru să fie decis la nivel de stat membru. Labai ačiū, ponas uh, pirmininkė. Domnule președinte. E adevărat, discutăm acest, uh, această propunere de regulament la timpul potrivit. Eu cred că activitatea desfășurată de raportorul nostru este una foarte bună, iar amendamentele pe care le-a prezentat uh, sunt corespunzătoare. Eu cred că e important să subliniem că avem nevoie de o piață internă a gazelor la care să aibă acces toate întreprinderile și este important să discutăm despre situații de urgență, iar planurile pentru astfel de situații de urgență ar trebui să fie la nivel regional. În același timp și legătura cu piața energiei electrice este foarte importantă. Aș dori să subliniez situația în Lituania și să mă consult cu colegii pentru că situația din Lituania este una excepțională, iar acest regulament nu se potrivește realităților din Lituania. Nu am avea posibilitatea să o aplicăm decât la modul formal. În momentul de față suntem conectați la depozitele de înmagazinare din uh, Letonia, putem construi un terminal pentru gaze naturale lichefiate, însă acest calendar care este prevăzut este unul mult prea scurt pentru că noi depindem de livrările din Rusia și dacă acestea sunt întrerupte, nu vom mai avea deloc gaze. Dragi colegi, știți că acest regulament uh, este în strânsă legătură cu evenimentele din ianuarie 2009 și o conductă, conducta drujba, a fost deja finalizată, însă Lituania nu primește gaze prin intermediul acestei conducte și nu avem nicio legătură cu piața gazelor. De aceea ar trebui să vedem cum anume am putea asigura un mai bun acces a statelor membre la piața energetică internă. Ar trebui să construim conducte prin Polonia până în Austria. Și dacă ne schimbăm politica și dacă vorbim despre conducta Nord Stream, poate că a acest lucru va face ca Rusia să-și modifice uh, poziția. Dacă efectuăm această legătură cu Kaliningrad, poate că va constitui sigura, singura garanție pentru Lituania. Dacă se va face acest lucru, Lituania însă ar putea avea și alte probleme iar uh, chestiunea cea mai importantă este cum anume putem asigura accesul la piața internă a gazelor pentru toate statele membre. Îmi cer scuze, domnule președinte, pentru lungimea intervenției mele. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Sigur, uh, aveți toată înțelegerea noastră, știm că vă confruntați cu o problemă foarte mare. Uh, Uh, În primul rând, uh, felicit raportorul și pot să spun, domnule Vidal Quadras, că vă susțin. Primul rând, mă bucur de diversificarea surselor de aprovizionare și diversificarea rutelor de gaz și mă bucur că acest lucru a fost uh, adăugat în amendamentele 1 și 11 de către domnul Vidal Cuadras. Ce spuneau și colegii. Aș vrea să fac un comentariu. Construirea încă de conducte pentru gaz din Rusia nu cred că ar trebui să fie inclus în raportul nostru legat de securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Întorcându-mă acum la amendamentele raportorului, am urmărit uh, extinderea termenului pentru a uh, pentru noile construi, construirea noilor infrastructuri, mai ales amendamentele 17 și 18. Susțin raportorul cu privire la rolul uh, grupului de coordonare a gazului uh, pentru toate procedurile care să consilieze atât în stadiu eh, preventiv, dar și în caz de criză a Comisiei și dat fiind ehm, tot nivelul de experiență, eh, DG Energie eh, este foarte important. Ehm, cred că raportorul a făcut un echilibru bun oferind o responsabilitate mai mare GSG. Deși nu încă, nu vorbim încă de standardul N-1, aș vrea să știu care este um, procedura și în ce uh, timp. Uh, în primul rând, standardul N-1 va fi obligatoriu sau nu? Este important să vorbim de consecvența uh, standardelor în uh, regulament. Cel de infrastructură este eh, doar pentru întregul eh, regulament, pe când celălalt doar pentru a proteja eh, clienții. Deci, de, din punct de vedere al aprovizionării, nu este obligativitate să se atingă același nivel. Cred că ar trebui să îndepărtăm legătura obligatorie între standard și deciziile legate de investiții. La standardul N-1, cred că nu tot indicatorul ar trebui să evalueze eh, securitatea eh, aprovizionării cu gaze. S-a auzit de multe ori că acest indicator ar putea să ofere o imagine nepotrivită a realității și eh, să dea o senzație nepotrivită de securitate. Lasă un loc la multă interpretare. Prin urmare, ar putea fi un prim, prim primă idee că ar mai putea fi făcute investiții. N-1 minus poate ar trebui să fie um, făcut cu metodologie comună în fiecare stat membru, ținând cont de specificitățile naționale, dovedind justificarea uh, nevoii de măsuri de infrastructură. Mă bucur la amendamentul 39 de propunerile raportorului, dar voi înainta și alte uh, amendamente cu privire la nevoile de um, confidențialitate și mai mare în legătură cu datele. Iar uh, Comisia și statele membre vor trebui să garanteze confidențialitatea datelor oferite de către diversele firme. Cu privire la uh, consumatorii protejați, clienții protejați, uh, sunt de acord că statele membre trebuie să-i poată include în uh, această definiție în funcție de specificitățile pieței și naționale, dar e de văzut care sunt cei uh, clienții noi care să poată fi uh, considerați protejați. Trebuie să fie o marjă minimă și maximă a ceea ce se poate considera a fi un client protejat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, colegul Tosnovski. Děkuji, pane předsedo, a protože jste upozornil. Mulțumesc, domnule președinte. Ne-ați atras atenția asupra timpului, deci eu voi avea o intervenție foarte scurtă, deși această problemă este foarte complexă și noi toți am putea vorbi foarte mult despre ea. Apreciez activitatea desfășurată de domnul Vidal Quadras, pentru că această problematică este foarte importantă după criza din ianuarie și știm prea bine că este un proces foarte complex. Nu trebuie să complicăm și mai mult uh, piața gazului natural prin uh, norme noi. Așa cum a spus și raportorul, este foarte greu să stabilești un prag pentru situația de urgență. Din ce moment se poate declanșa o criză pe piață și din ce moment uh, ar trebui să intervină instituțiile europene pentru a încerca să remedieze, să rezolve problemele apărute. Eu am o întrebare în legătură cu articolul 29. Aici se spune că se va declanșa un anume mecanism dacă apare o deviere zilnică în valoare de 10%. Mă întreb dacă acest prag nu este prea uh, scăzut, nu este prea sensibil, pentru că o deviere de 10% pe zi poate fi declanșată de către o problemă tehnologică, poate să fie o deviere uh, de scurtă durată și și uh, uh, poate că pașii care ar fi declanșați ar fi uh, foarte costisitori, ar implica o mare cheltuială. Deci mă întreb dacă acest prag nu este stabilit prea jos, nu, am, nu ar trebui să vorbim de 20%. Aș vrea să atrag atenția asupra acestui aspect astfel uh, uh, ca să fim atenți în momentul în care stabilim pragul. Și o a doua chestiune. Se vorbește aici, pe drept, despre gazul lichefiat și utilizarea uh, gazului lichefiat. Și eu aș fi de acord să se vorbească despre gaz sub presiune, CNG, pentru că Uh, costurile transportului sunt mai bune și nu creează atâtea probleme tehnologice. Mulțumesc, iar acum doamna Hall. Aș dori să mulțumesc raportorul pentru activitatea minuțioasă pe care a desfășurat-o. Este foarte complicat să stabilești un set de reguli care să uh, funcționeze într-un moment de criză. Și eu uh, sunt recunoscătoare pentru ideea de a folosi mecanismele uh, de reglementare ale pieței chiar în situații de criză. Aș vrea doar un aspect să-l aduc în discuție față de tot ceea ce s-a spus. Această propunere se referă mai mult pe măsuri pe termen scurt în situații de criză, dar noi ar trebui să avem în vedere și uh, o criză uh, care să dureze mai mult și inclusiv din acest punct de vedere rutele uh, ar trebui să fie uh, concepute pentru că uh, aceste aspecte legate de o furnizare uh, pe termen lung a gazelor trebuie să vină în întâmpinarea consumatorilor. Este important, evident, să se îmbunătățească eficiența energetică și în Ucraina și există un proiect din acest punct de vedere, dar uh, pe noi ne interesează furnizarea de gaze inclusiv în Uniunea Europeană și către Uniunea Europeană. Și cred că ar trebui să adăugăm aceste uh, aspecte în raport, să privim puțin și problemele pe termen mai lung. Mulțumesc foarte mult, iar acum Domnul Găric, mulțumesc foarte mult la rândul meu. Aș vrea să uh, am și eu o intervenție cât mai scurtă, pentru că au fost deja uh, aduse în discuție foarte multe chestiuni pe care și eu aș fi vrut să le menționez. Și eu mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată. Aș vrea să vorbesc despre patru aspecte conceptul de situație de urgență la nivel comunitar. Eu găsesc că pragul de 10% mi se pare bine stabilit. Mi se pare că ceea ce domnul Toma și domnul Vidal Quadras a spus în legătură cu Uh, planurile de prevenție comunitare um, ar trebui să uh, ne gândim și să creăm un cadru pentru întregul plan bazându-ne pe această cooperare regională. În ce privește uh, fluxul inversat, eu cred că această soluție poate să devină Eh, importantă, dar s-ar putea să joace un rol mai ales acolo unde eh, există eh, tehnologia necesară, dar atunci trebuie clarificat și dacă ambii parteneri ar trebui să suporte costurile, pentru că aceste lucruri nu sunt reglementate în proiectul de raport. Termenele de aplicabilitate, de implementare sunt foarte clar reglementate și eu cred că din acest motiv Uh, vom putea să elaborăm măsurile de urgență pe o bază foarte solidă și, de asemenea, să prevedem uh, termene fixe pentru ca proiectele să fie aplicate. În al patrulea rând, cred că ar trebui să clarificăm în textul de bază uh, care sunt legăturile și referințele pentru alte reglementări, inclusiv pentru planul de redresare energetică să încercăm să evităm capcanele când vorbim despre aceste uh, probleme importante, pentru că nu trebuie să creăm poveri birocratice suplimentare pentru statele membre și de asemenea, pentru consumatorii de pe piață nu trebuie să creiem complicații necesare. Abia atunci aceste eforturi de reglementare vor fi utile. Mulțumesc, Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, și intervenția mea va fi foarte scurtă. Doresc și eu să mulțumesc colegului Vidal Quadras pentru raportul excelent. Cred că acest raport este indicat să aducă completări și îmbunătățiri propunerii Comisiei. Aș dori în primul rând să subliniez că rolul întreprinderilor, al companiilor este Uh, fortificat uh, aici și companiile sunt atrase în uh, demersurile noastre. Găsesc că grupul de coordonare în domeniul gazului natural de asemenea este activat. Propunerea comisiei din acest punct de vedere este binevenită și alți colegi s-au referit la aceste reglementări privind inversarea fluxului și aici, sigur că trebuie să definim foarte clar când trebuie să apelăm la aceste tehnici. Un mare compliment pentru activitatea desfășurată de raportor. Găsesc de asemenea bine că urmează să aibă loc o discuție în cadrul comisiei noastre în legătură cu uh, standardul N-1. Eu nu știu dacă este foarte corect acest standard, încă nu am putut să-mi fac o idee. Uh, dar uh, îmi amintesc că și directorul general cu câteva săptămâni în urmă a spus că este foarte greu să găsești o definiție tehnică pentru acest standard N-1, dar cred că în comisia noastră trebuie să medităm puțin asupra acestui lucru. De asemenea, trebuie să ne gândim împreună la definirea uh, consumatori protejați. O observație critică aș avea și eu, ca și colegul Dusenovski, am dubii dacă pragul de 10% este bine stabilit pentru momentul în care ar interveni o situație de urgență pe plan comunitar. Și uh, dacă raportorul ar medita puțin sau poate și comisia în legătură cu stabilirea acestui prag, cred că ar fi binevenit. Eu cred că practica demonstrează deja că acest prag este poate prea jos stabilit. Ca să nu se Uh, declanșeze niște acțiuni de reacție care să fie prea uh, complicate, prea costisitoare pentru o situație care poate nu ar fi uh, de maximă urgență. Deci am, ar trebui să ne mai gândim asupra acestui prag. Mulțumesc. Sunt de acord. Mulțumesc, doamna Colască Bobinska. We are discussing here um, today. Astăzi discutăm chestiuni generale și pe termen lung, dar și specifice. Vin de uh, la o discuție cu doamna baronesa Ashton în care siguranța energetică este o parte esențială din politica externă europeană. Poate ar trebui să se întâlnească cele două comisii ale noastre pentru a discuta chestiunile legate de securitatea energetică în viitor cu o perspectivă mai largă. Deci să ne întâlnim cu reprezentanții Comisiei Afaceri Externe, astfel încât să vorbim despre securitatea aprovizionării cu gaze și energetice în general în termeni mai largi și să fie o altă alocare a sarcinilor uh, legate de aceste activități în cadrul comisiei și a celor responsabili. Mulțumesc, domnul Carins. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să exprim mulțumirile domnului Vidal Quadras pentru acest uh, uh raport, care este o îmbunătățire față de propunerea comisiei. Cred că este important important uh, ca uh, mecanismele pieței uh, să fie abordate mai ales în timp de criză, dar de asemenea este important să înțelegem că în Europa avem situații diferite în diversele ei zone. Deci, directiva propusă de comisie pare să aibă uh, pertinență, mai ales în sud-estul Europei, care uh, au nevoie de uh, țările cu flux, care au nevoie de flux invers, care au interconectivitate. De exemplu, în cazul întreruperilor din Rusia, dar cele nord-estul Europei, Finlanda, țările uh, baltice, suntem izolați de sudul Europei și este doar o singură conexiune care vine din Rusia. Deci, uh, nu mai știu cine uh, dintre colegi, domnul Turmes, mi se pare, spunea că țările baltice ar trebui să coopereze. Da, este mai mult decât cooperare, e foarte strânsă. În parcă 2005 sau 2006, iarnă grea și era ministru Um, în, Le- Letonia nu numai exportam către Rusia, ci și către celelalte două țări uh, baltice. Deci vedem că cooperarea este foarte strânsă. Problema nu este cooperarea intraeuropeană, ci faptul că această zonă are doar o sursă de furnizare când vine din Rusia. Deci, dacă Rusia hotărăște pe diverse uh, motive că trebuie să facă lucrări de întreținere pe conductă, apar probleme. De aceea avem nevoie de un răspuns la nivelul comunitar, pentru că regional nu e problema, noi cooperăm. Problema este cum să se creeze o piață creând interconectivitate. Mulțumesc pentru aceste informații suplimentare. Acum trebuie să ne grăbim puțin pentru a finaliza acest subiect. Aș ruga așadar Comisia să-și prezinte punctul de vedere, iar apoi voi da cuvântul din nou uh, raportorului, domnul Hüprecht. Uh, mulțumesc. Aș dori în primul rând să mulțumesc raportorului Vidal Quadras. Uh, trebuie să menționez că, desigur, suntem în mare parte de acord cu uh, amendamentele pe care le uh, propune, dar uh, am ținut cont și de observațiile raportorilor din umbră și a celorlalți membri ai Comisiei uh, în ceea ce privește în special rolul uh, întreprinderilor, distribuirea costurilor și uh, fluxurile direcționale și intervenirea cu măsuri care să nu se bazeze pe piață doar ca uh, măsuri de ultimă instanță. <clears throat> Aș uh, dori să îi solicit uh, solicit raportorului să reanalizeze puțin amendamentele pe care le uh, propune și eventual să le modifice puțin. Este vorba de amendamentele 15, 16 și 21. Aici trebuie să fac două comentarii. În primul rând, solicitarea raportorului de a avea planuri de urgență și evaluarea riscului la nivel uh, european. Nu cred că trebuie să beneficieze de o abordare de sus în jos, ci invers. Trebuie să se bazeze pe ceea ce fac uh, statele membre la nivel național și regional. Comisia nu poate decât să sintetizeze ce s-a făcut la acele nivele și să consolideze aceste informații. Însă nu se poate face un, o evaluare de risc separată uh, în procedura top-down. În al doilea rând, uh, Comisia nu poate să intervină decât dacă beneficiază de informațiile relevante și cred că domnul Turme și domnul Cismanski au spus pe bună dreptate că <clears throat> dacă Comisia că acel amendament care specifică că Comisia nu poate beneficia decât de informații agregate și uh, limitate, contravine uh, solicitării de, ca Comisia să intervine în aceste situații. În, un al doilea comentariu se referă la amendamentele 12 și 17, extinderea termenelor limită Raportorul sugerează o prelungire de la 3 la 5 ani și noi considerăm că um, acest lucru nu se impune neapărat. Noi um, considerăm că este nevoie de acțiune urgentă. Sigur că anumite măsuri, cum ar fi investițiile, se derulează pe un termen mai lung, dar alte măsuri pot fi luate într-un interval mai scurt. De aceea, cred că, așa spune cum uh, spune și domnul Svoboda, anumite măsuri uh, pot fi luate uh, până atunci. Apoi, în ceea ce privește amendamentul 34, din motive pe care nu le înțeleg, raportorul propune să eliminăm o referință uh, conform căreia în aceste mecanisme ar trebui să dispară trimiterea la măsuri de compensare. Eu cred că trebuie acest uh, lucru trebuie să fie păstrat. În ceea ce privește grupul de coordonare în domeniul gazelor naturale, știu că acest grup de coordonare în domeniul gazelor este un instrument foarte important, însă cred că uneori importanța pe care unii dintre colegii dumneavoastră acordă acestui grup este supraestimată. Acest grup de coordonare nu este autoritate, nu este o autoritate națională și nu este o autoritate precum este comisia, așadar nu se pot transfera astfel de drepturi către uh, grupul de coordonare, pentru că acesta este și va rămâne un uh, organ consultativ. Cum se spune la amendamentul 31, Comisia trebuie să acționeze prin acest grup de coordonare uh, care trebuie să aibă anumite prerogative, cred că acesta merge prea departe și trebuie revizuit. Apoi, în ceea ce privește flexibilitatea în declararea situației de urgență la nivel comunitar, amendamentul 29, unde se spune că situația de urgență nu se poate declara uh, decât dacă mai mult de o autoritate uh, de reglementare declară o astfel de situație. Eu cred că trebuie să avem mai multă flexibilitate și că trebuie să reacționăm la nivel european și în condițiile în care doar o singură astfel de autoritate declară situația de urgență. Și aici trebuie să existe o anumită marjă de manevră un alt comentariu din partea doamnei Nibler și domnul Tusenovski, care spuneau că acest prag de 10% este prea scăzut. E vorba de 10% din importurile din state terțe. Știm cu toții că nivelul acestora va crește. Deci, în termeni absoluți, 10% va deveni o cantitate importantă. Sigur că uh, nu trebuie să existe un automatism. Nu am propus așa ceva. Trebuie și aici să există o marjă de manevră uh, în care, um, dar Comisia consideră că pentru anumite regiuni 10% constituie deja un risc. Și de aceea cred că acest prag de 10% este cifra corectă. Am văzut uh, cel puțin că 20% este prea mult. Avem experiența asta din trecut. așa cum am văzut de altfel și în recenta criză. Cred așadar că trebuie să păstrăm cei 10%. Dați-mi voie să fac câteva comentarii și vis-a-vis -vis de observațiile prezentate de alți uh, colegi de dumneavoastră. Avem disponibilitatea să colaborăm cu raportorul în ceea ce privește cele două chestiuni rămase în discuție și anume standardul N-1 și consumatorii uh, protejați. Nu va fi ușor să găsim un compromis, așa cum spunea și domnul Turmes, să colaborăm și cu uh, sectorul de resort și sper că și bineînțeles că în momentul în care vom găsi o definiție corespunzătoare pentru standardul N-1, vă vom împărtăși acest lucru, astfel încât domnul Vidal Quadras să poată include acest lucru în raportul său final. Apoi, s-au mai discutat în această comisie și au prezentat și opinii divergente, s-a spus că anumite decizii ar trebui lăsate la nivelul uh, statelor membre, conform principiului subsidiarității. Alte state își doresc mai multă armonizare, astfel încât să nu existe o distorsionare a fluxurilor de gaze între statele membre. Eu cred că instrumentele potrivite vor fi undeva la mijloc. Trebuie să avem câteva definiții uh, ample și statele membre să aibă o anumită marjă decizională aici. Bineînțeles că vom continua și colaborarea cu statele membre în acest sens, în, în acest sens și, uh, și cu raportorul. Sper că vom găsi definiția adecvată și uh, considerăm cu toții că piața internă trebuie să funcționeze și, bineînțeles, trebuie ținut cont și de specificul diferitelor state. O observație specifică s-a referit la situația regiunii Baltice. A fost observația domnului Kalins și a domnului Sodarkov, care îmi spuneau că interconectările sunt necesare. Aș dori să vă atrag atenția asupra activității grupului la nivel uh, înalt care se ocupă de uh, planificarea interconectării statelor baltice. Am făcut progrese importante în acest sens. La o conferință la care am participat am constatat că există uh, o cooperare intensă pe partea de electricitate. Domnule Galin, sigur, pe, în ceea ce privește gazele naturale s-ar putea face mult mai multe. De exemplu, pentru a utiliza depozitele de gaze naturale din Lituania și de asemenea pentru a face legătura și cu Norvegia. Din păcate, conducta planificată din Norvegia spre Danemarca și Polonia și apoi către statele baltice a fost uh, anulată în momentul de față dar cred că acest uh, grup la nivel înalt este un instrument util. Doamna Vălean vorbea și despre standard, de asemenea despre standardul N-1, spunând că nu ar trebui să fie o legătură obligatorie între standardul N-1 și investiții. Vă pot asigura că nu figurează așa ceva în propunerea noastră și, cum spuneați, pe bună dreptate, îndeplinirea standardului N-1 trebuie să se bazeze pe o evaluare a riscului autorității competente, asta însemnând că autoritatea competentă poate să ia decizii cu privire la toate măsurile uh, necesare uh, și în ceea ce privește partea de uh, cerere de gaze naturale. Cu acestea, domnule președinte, cred că am ajuns la finalul explicațiilor mele. Am încercat să dau un răspuns într-un tip cât mai scurt tuturor întrebărilor. Mulțumesc, spune președintele. Faptul că există evaluări diferite între Parlament și Comisie în ceea ce privește anumite aspecte. Este normal, pentru că Parlamentul sigur că poate avea și uh, opinii divergente. Domnule Quadras, doriți să mai luați cuvântul pe final? Mulțumesc, domnule președinte. Am exprimat dorința să încercăm să ajungem la un acord după prima lectură. După ce mi-am ascultat însă colegii, să vedem că putem ajunge la un acord. Da, chiar vom putea ajunge după prima lectură, pentru că am uh, simțit o mare uh, consens. Dar uh, gradul de convergență din cadrul comisiei, de care mă bucur foarte mult, nu este același în cazul Consiliului. Vom încerca să ajungem la un acord la prima lectură, dar important este să ajungem, să încercăm să ajungem la un rezultat bun final. Toate comentariile pe care le-am auzit și care și-au arătat acordul față de uh, raport sau care au uh, nuanțat anumite puncte. Nu voi intra acum în detaliu pentru că n-ar n-aș face decât să repet anumite lucruri. Cu toate acestea, aș vrea să precizez un lucru în momentul în care vorbim despre planul comunitar. Nu ne referim la alte planuri care se suprapun, ci să veghem ca planurile naționale să fie coerente, să nu se suprapună. Iată de ce avem nevoie de un alt plan. Nu ca să se suprapună cu ce există, este nevoie de, o asigura, de a asigura o coerență între planurile naționale, altfel riscăm să se piardă coerența și eficacitatea. Propunerea Svoboda poate fi o cale bună, o etapă intermediară, valabilă. În funcție de această evaluare intermediară se poate prolungi. Cred că este o soluție bună. În momentul în care s-au eliminat acordurile comerciale printr-un uh, amendament și cu privire la mecanismele de compensare, cred că ar trebui să fie clar că acestea trebuie să rămână doar pentru mecanisme care nu sunt mecanisme de piață. Altfel, lucrurile își pierd sensul rolul grupului de coordonare pentru gaz. Este clar că acest grup nu este o autoritate, dar nu poate rămâne nici un martor mut. Grupul de coordonare al gazului trebuie să joace un rol uh, pe care, în decursul redactării, trebuie să-l precizăm, să evităm orice ambiguitate. Grupul acesta are un rol important, sigur ținând cont de faptul că nu este autoritate. Dacă modul de redactare nu este clar, putem să îmbunătățim. Uh, domnul Cariț a menționat un punct. Țările Baltice sunt un caz aparte. față de sud-estul Europei. Suntem foarte conștienți de acest lucru. În momentul în care se vor fixa prioritățile de investiție, regiunea țărilor baltice legată de restul rețelei pentru a face față situațiilor de urgență reprezintă o prioritate absolută. Cu toții suntem de acord, fără nicio îndoială. Problema menționată de doamna Hall, de Fiona, legată de introducerea pe termen lung a acestui plan, a măsurilor de cerere, deci eficacității. Sigur, suntem de acord, fără nicio rezervă. Domnule președinte, ne aflăm într-o situație bună. Doamna Movinska a spus un lucru foarte întemeiat. Prin dimensiunile sale geopolitice, subiectul acesta are nevoie de o foarte bună coordonare între politica externă a Uniunii Europene și în sine politica energiei. De unde reunirea doamnei Barane Ashton și a viitorului comisar uh, din partea Germaniei, sper, uh, domnul Oettinger, sper că vor avea o viziune integrată asupra acestei chestiuni, fără îndoială, fără o dimensiune geopolitică, chestiunile acestea rămân incomplete. Iată, domnule președinte, uh, aici închei. Mulțumesc. Vreau să menționez că pe 14 ianuarie este termenul limită pentru înaintarea amendamentelor. Doamnelor și domnilor, mai avem uh, jumătate de oră la dispoziție și de discutat trei subiecte, dintre care două sunt rapoarte. Rugămintea mea ar fi să fim foarte eficienți. Și o rog pe doamna Trautmann din uh, partea uh, să vorbească despre forumul pentru guvernarea internetului la Sharm el Sheikh. Va fi doar o prezentare, nu trebuie să o discutăm. Doamna Hoffman, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles că avem uh, un timp limitat la dispoziție și aș dori să împart timpul de care dispun cu Comisia, pentru că din partea Comisiei au existat persoane care au pregătit prezența noastră, participarea noastră la acest al patrulea forum privind guvernarea internetului. Am fost o delegație formată din de reprezentanței Comisiei pentru Cultură din partea sa, domnul Von Nistelrooy din partea grupului nostru, ca și mine, de altfel, și domnul Lokegaard care de asemenea ni s-a asociat. Doamna Pilar de Castillo, care ar fi trebuit să facă parte din delegația noastră, n-a putut să participe. Aș dori să exprim mulțumiri domnului Martinuar, care este responsabil din partea grupului nostru uh, și care împreună cu delegația Comisiei, domnul Nibals, domnul Forti și doamna Claudi Asli și Elizabeth Marco au reușit să elaboreze o agendă destul de sensibilă. Aș dori să evoc în primul rând ceea ce a fost caracteristica acestei a patra ediții și bilanțul rapid pe care putem să-l tragem am putut constata în ce măsură lucrurile au evoluat de la prima ediție privind guvernarea internetului de la Atena. Dezbaterile centrale s-au concentrat pe continuitatea IGF-ului, care are un ciclu de cinci ani iar colegii care nu cunosc acest sistem de întâlniri internaționale trebuie să știe că nu este vorba despre acest forum despre un organism oficial care să ia decizii, ci este o platformă de discuții despre subiectele care sunt tratate în comun în cadrul unui multiparteneriat. Deci noi, europenii, am uh, pledat uh, uh, prin președinția suedeză pentru continuitatea acestui forum. De ce? Pentru că noi considerăm că această instanță permite să creăm condiții pentru rezolvarea conflictelor în legătură cu o serie întreagă de subiecte tehnice, câteodată tehnologice, pentru a putea aprofunda ceea ce înseamnă uh, serviciu public prin internet, de care cetățenii să poată să beneficieze și să vedem care este locul societății civile, locul companiilor, locul Parlamentului în acest serviciu public. Care este iarăși raportul între nivelul internațional și nivelul național în informarea prin internet? Noi am verificat eficacitatea acestui sistem și am încercat să tratăm anumite aspecte. În, mai ales față de țările emergente ne-am expus punctul nostru de vedere. Mă gândesc la China, Um, care este o țară mai reticentă față de acest mijloc de informare și uh, este într-un fel o țară reticentă la un mecanism, la un instrument care este democratic. Noi am încercat să Apărăm, deci, uh, existența acestui forum pentru guvernarea internetului. Noi n-am fi acceptat ca acest forum să se transforme într-un fel de organism interguvernamental, pentru că în felul acesta ar fi fost supus, poate, anumitor presiuni. Am avut, de asemenea, discuții intense în legătură cu transformarea um, acestui forum, eventual viitorul acestui forum, care să fie jurisdicția sa, uh, dacă uh, California eventual să fie sediul acestui forum. S-a evocat și Geneva la un moment dat pentru că ne ar fi interesat, eh, ar fi fost un sediu mai apropiat de Uniunea Europeană, chiar dacă Elveția nu face parte din Uniunea Europeană. Eh, am discutat cu eh, președintele ICAN în legătură cu evaluarea ICAN-ului și transformarea acestui organism. Am discutat cu cei care trebuie să descrie procedura cu uh, ambasadorul Estoniei în Franța, care uh, răspunde de acest domeniu. Am încercat să impunem o consolidare a forumului, importanța uh, în același timp a drepturilor copilului, iar din acest punct de vedere Eh, noi considerăm că rămâne un subiect foarte important. În ce privește guvernanța domeniilor naționale și eh, dezbaterile eh, încă deschise, noi vom continua să acționăm în ideea internetului obiectelor. În ce privește resursele și pentru viitor, ne dorim o deschidere uh, a accesibilității, în același timp ținând seama de aspectele de securitate. Uh, am declanșat dezbateri, uh, urmează să aprofundăm anumite subiecte și cu siguranță vom relua discuțiile în legătură cu guvernanța, nu doar în contextul ICAN, dar am încercat să uh, uh, insistăm în întâlnirile noastre asupra uh, competenței acestui organism. ITU este competent în domeniul infrastructurii și atunci ICAN-ul trebuie să se ocupe de uh, gestionarea anumitor domenii uh, legate de serviciile prin internet. Am constatat că anul următor, în cadrul pregătirii celei de-a cincea reuniuni a Forumului pentru Guvernarea Internetului în Lituania, uh, împreună cu președinția spaniolă și cu uh, țara gazdă Lituania vom colabora inclusiv, evident, cu Comisia Europeană pentru pregătirea sesiunii, pentru că acest IGF din Lituania va avea loc în septembrie, deci mai devreme decât eram obișnuiți, eh, pentru că tradițional era luna noiembrie. Vor fi câteva subiecte importante de abordat, iar pregătirea noii etape este importantă am iniiat inițiat negocieri cu o delegație a Africii subsahariene pentru că după Lituania uh, urmează să se desfășoare uh, un forum în această regiune și noi trebuie să uh, putem conlucra strâns cu ei. Cum putem să ne pregătim? Printr-o reuniune cu reprezentanții ai parlamentelor naționale din uh, Uniunea Europeană, cu o colaborare um, cu ministerul francez, uh, pentru ca după reuniunea de la Sharm el Sheikh să uh, vedem cum putem colabora cu Uniunea pentru Mediterana și cu țările din regiunea subsahariană. Dacă doriți, aș putea să mă refer și la întâlnirile pe care le-am mai avut. O delegație interesantă cu o delegație braziliană, cu o delegație a statelor subsahariene, o reuniune cu Ministerul Telecomunicațiilor din Egipt, o întâlnire cu delegație din India, de asemenea cu o delegație națională britanică noi am uh, discutat aici o serie întreagă de puncte uh, și sunt dispuși să colaboreze intens cu noi. O întâlnire cu Consiliul Europei de asemenea o reuniune cu delegația AICAN, o întâlnire cu o delegație suedeză. Deci, pe, pe lângă workshopurile care au avut loc, noi am încercat să construim o serie întreagă de contacte, să informăm pe interlocutorii noștri în legătură cu programul pe care ni-l propunem pentru viitorul apropiat, economia numerică, proprietatea intelectuală, problema serviciilor universale și rolul nostru în continuitatea acestui forum pentru pentru guvernarea internetului. Mulțumesc foarte mult, stimate colegi, stimați colegi. Trebuie să găsim o cale cum să putem să ne încheiem lucrările noastre, pentru că uh, mă supra-solicitați. Există acum două luări de cuvânt. Dacă fiecare va reuși să vorbească un minut, atunci eventual avem o șansă să ne puizăm ordinea de zi. Altfel, nu știu. Doamna Cohmerin și domnul Tracatelis, câte un minut vă rog. Mult, domnule președinte, voi încerca. Mulțumesc foarte mult, doamnă Trautman, pentru raportul dumneavoastră. Ieri uh, noi am avut o expunere în legătură cu un subiect care a fost înrudit uh, și din grupul nostru, de altfel și din comisia noastră au participat câțiva colegi la această întâlnire, noi acordăm o mare importanță acestei tematici, accesului la internet, ca un drept fundamental al cetățenilor și ca atare este foarte important ca și în acest forum internațional această idee să fie susținută și um, eu cred că și în cadrul audierilor comisarilor trebuie să punem accent pe această idee că accesul la internet trebuie să fie privit ca un drept cetățenesc menționez fundamental. Mulțumesc, domnul Tracatelis. Tracatelis, your turn. Yeah, one minute. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, θα συμφωνήσω με την προηγουμένη ομιλία. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitorii mei chestiunea internetului reprezintă o chestiune fundamentală cu importanță socială. În practică, transformă toate tipurile de guvernanță și aș, m-aș bucura dacă comisia noastră și de asemenea și STOA ar putea să fie activă cu privire la analizarea tuturor chestiunilor legate de internet, nu doar de operațiunile oficiale. Ajunge acum la punctul 7, este vorba despre combaterea cancerului. Doamna Grostet, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect important. Din păcate, trebuie să-l tratăm într-un sfert de oră. În, uh, cam o treime din uh, cei din Europa, din nefericire, au sau vor avea cancer sau au legătură cu persoane legale, uh, legate de cancer. Uh, Șansele de supraviețuire depind de la un stat la altul. Problema uh, e adevărată și de aceea ni se propune un parteneriat european care să permită tocmai reunirea tuturor organismelor de luptă împotriva cancerului și să încercăm să facem un inventar al uh, lacunelor și a nevoilor, cum, mai ales cu modul în care pot fi satisfăcute rezolvate în perioada 2009-2013, având uh, ca scop uh, ajutorarea țărilor să lupte împotriva cancerului, uh, creând un cadru care să permită recensământul, schimbul de informații, capacități și competențe din punct de vedere al luptei și prevenirii acestei maladii. Promovarea sănătății și detectarea precoce a cancerului sunt importante pentru că o treime din cancere sunt evitabile. Prevenirea reprezentând strategia cea mai eficientă, cea mai economică pe termen lung pentru a reduce eh, sarcina pe care o impunem cancerul. Deci e nevoie de intervenții în favoarea unor moduri de viață mai sănătate. Îmbunătățirea detectării uh, timpurii, astfel încât depistarea cancerului sânului, al culului uterin, uh, al cancerului colorectal să acopere 100% din populația vizată. Din păcate suntem departe în statele membre UE. Dacă depistarea ar acoperi 100% populație, am ajunge să dispară acest tip de cancer. Apoi, identificarea și difuzarea bunelor practici în, eh, din punct de vedere al îngrijilor de sănătate legate de uh, cancer bunele practici ne-ar uh, face să uh, recurgem la echipe pluridisciplinare, un demers global pentru o mai bună calitate a vieții pentru pacienții care suferă de acest lucru. Inegalitățile sunt încă îngrozitoare, trebuie să fie reduse, iar parteneriatele ar avea ca obiectiv reducerea până la 70% a mortalității până în 2020. Cu toții suntem vizați de acest subiect. Prioritățile uh, la cercetarea eh, pe cancer, o mai bună coordonare și compararea performanțelor, adică informațiile și datele legate de sănătate, trebuie să poată fi culese, analizate permanent pentru a face progrese în lupta contra cancerului. Până în 2013 trebuie să avem date cuprinzătoare referitoare la toate statele membre și care să fie puse prima oară la dispoziția noastră. Sunt succintă. Propuneri. Uniunea Europeană poate și trebuie să facă mai multe în lupta contra cancerului, să utilizeze mai bine resursele care deocamdată sunt insuficient difuzate, să nu existe suprapuneri și să evite birocrația. Din păcate, în ciuda eforturilor făcute, volumul analizelor de depistare în Uniunea Europeană nu ajunge nici măcar la jumătate din numărul anual minim de analize care ar putea fi făcute dacă testele de depistare menționate în recomandarea Consiliului cu privire la depistarea cancerului ar fi accesibile tuturor cetățenilor europeni. Nu este niciun o justificare pentru o asemenea uh, discriminare a cetățenilor europeni în lupta contra cancerului. Am o întrebare. Comisia Europeană propune în parteneriat o structură care mi se pare foarte complicată, lucru care mă deranjează. Există propuneri de a crea un forum cu grup de pilotare, diverse grupuri de lucru. Mi-e teamă că ne pierdem în detalii ar trebui să simplificăm lucrurile și aș eh, cere răspuns din partea Comisiei. Apoi, Europa deține, de, deține finanțe în lupta împotriva uh, cancerului în programul cadru 6 de cercetare și dezvoltare tehnologică, FP6, 560 eh, de milioane de euro, care acoperă toate tipurile de cancer, cu mulți actori, universități, MM-urile, parteneri industriali, 750 de milioane de euro este foarte mult, dar avem siguranța că lucrurile sunt bine utilizate, pentru că nu avem timp să de pierdut. Iată întrebările pe care le pun. Am fost uh, rapide, domnule președinte, și sper că am fost suficient de clară de asemenea. Mulțumesc că ați dat dovadă de înțelegere. Asta este problema, ca la primele puncte de pe ordinea de zi, colegii nu reușesc să fie la fel de disciplinați, iar cei care rămân și trebuie să-și expună uh, punctele de vedere, trebuie să plătească polița. Avem nevoie de reguli mai clare. Acum și aici, avem și aici trei intervenții. Vă rog, uh, de asemenea, să fiți cât se poate de succinți. Colegul Ceați Marcachis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte și eu doresc să salut această inițiativă în numele grupului nostru. Mulțumesc și raportoarei. Uniunea Europeană este de mult activă în lupta împotriva cancerului. Există și grupul MEP Against Cancer. Există foarte multe inițiative transfrontaliere care sunt salutare. Pe 12 noiembrie am avut o discuție în acest cerc despre o, o altă boală de uh, asemenea de foarte mare importanță și anume bolile degenerative, precum Alzheimer. Știm în cazul cancerului mai mult în ceea ce privește cauzele. Știm de asemenea că o viață sănătoasă uh, poate face, uh, poate preveni această boală. De aceea este important să sprijinim campanii de informare. La fel ca și în cazul Alzheimer, însă ne lovim în cazul cercetării de mult prea multă birocrație, mult prea multă cercetare dublă în țările europene, de aceea trebuie ca în uh, ceea ce privește spațiul de cercetare să încercăm să avem o mai bună coordonare, iar rezultatele să fie utilizabile public. Trebuie așadar să găsim noi modalități pentru ca aceia care beneficiază de fonduri europene pentru cercetare să publice aceste lucruri. În acest sens, brevetele europene sau respectiv lipsa acestora trebuie menționată. Nu vreau să mă refer acum acest subiect, că este prea complicat, dar chiar dacă această dezbatere cu brevetele durează mai mult și, domnule președinte, știți și dumneavoastră că vom avea audieri uh, pe această temă. Totuși, ă, prevenirea în cazul cancerului rămâne cea mai importantă temă. Avem șansa să devenim regiunea cea mai preventivă din lume atunci când este vorba de cancer și atunci nu va trebui să așteptăm, doamnă Crostet, până în anul 2013. Cred că putem începe de acum noul comisar pe probleme de sănătate din Malta uh, va trebui să își aducă contribuția la, în acest domeniu. Mulțumesc, Corel de Campos. uh... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest uh, raport este util, dar este incomplet și insuficient. Voi și explica de ce. Este util pentru că reia și cuprinde în document toate recomandările funda, da, fundamentate și realiste cu privire la lupta împotriva cancerului și mai ales obiectivele pe care le prezintă față de deceniile anterioare. De data aceasta sunt obiective uh, practice, realiste și la care se poate ajunge. Suntem cu toții de acord uh, cu privire la recomandări pentru cele tip, trei tipuri de cancer. Uh, cu privire la regulile de bune practici, lupta împotriva inegalităților și profitarea, de, mm, profitarea FP7, 750 de milioane pentru orientarea cercetării, dar mai ales informațiile reprezintă o valoare adăugată pentru analiza cancerului la nivel european. Informațiile și registrele naționale și regionale. Dar propunerea rămâne totuși insuficientă pentru că ni se propune un parteneriat pentru obiective puțin definite. Finanțarea există deja. Raportul nu are acțiuni organizate de la zero. Se utilizează resursele existente. Sigur că obiectivele pot fi atinse și, din păcate, avem impresia că Europa a cam renunțat la lupta, s-a descurajat în lupta contra cancerului. Comisia poate utiliza centrul pentru lupta împotriva uh, bolilor, așa cum au făcut și țările pentru lupta împotriva bolilor contagioase, pentru a uh, colecta informații, pentru a le structura bine. Mulțumesc. Un uh, răspuns scurt din partea Comisiei, doamna Putac. Putac. Ah, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru discutarea acestui subiect. Ne bucurăm foarte mult că pe 29 septembrie Parlamentul a participat la evenimentul de lansare și sperăm că va participa și în viitor. Au fost câteva întrebări precise, unul cu privire la structură. Aș sublinia faptul că intenția este de a crea un parteneriat care, în primul rând, va fi sub forma unei acțiuni comune în care începe în 2010 până în 2013. Pe baza șirii de interese, până acum am primit multe candidaturi, multe propuneri și uh, intenționăm să organizăm să, luni și marți uh, prima reuniune. Iar uh, structura parteneriatului va fi unul dintre subiectele pe care îl vom discuta la ședință și asupra căruia vom conveni. Am încercat să cuprindem elemente suplimentare, cum ar fi parteneriatele virtuale pentru toți cei care nu au reușit să participe direct la parteneriat, dar care încă mai au posibilitatea de a contribui și de a urmări activitățile. De asemenea, sperăm că la, ă, partenerii de la nivel european vor aduce activitățile la nivel, de la nivel european ă, înapoi la nivele locale și regionale. Statele membre reprezintă ă, elemente importante în acțiunile comune și mă bucur să pot spune că numeroase state membre, cele mai multe de fapt, au avut o reacție Uh, pozitivă și le așteptăm la ședința de săptămâna viitoare. Cu privire la acțiunile de prevenire, sunt de acord că prevenirea este extrem de importantă. O treime din uh, cancere putând fi prevenite. Iată o prioritate de termen lung a Comisiei, numeroase strategii fiind uh, Uh, adoptate din punct de vedere al alcoolului, uh, nutriției, activității uh, fizice și legislației cu privire la um, tutun. Apoi, um, sublinierea faptului că obiectivele sunt modeste, sperăm că parteneriatul prin parteneri Uh, va duce la deciderea uh, pașilor care să fie luați în următorii trei ani. Dacă am pierdut ceva important, avem încredere că partenerii uh, vor propune ca acțiuni posibile. Mulțumesc. Dacă dorește cineva să mai intervine, foarte scurt, nu ne-a mai rămas timp. Mă scuzați. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Din punct de vedere al uh, cercetării avem nevoie de o mai bună coordonare uh, pentru că până în 2013 este un obiectiv ambițios. Mulțumită Parlamentului European am reușit să finanțăm Proiectul Plus, cea mai mare consultare din domeniul cercetării oncologice și cred că modul în care Eh, se face această cercetare și politica depinde de acest lucru. Este vorba de o cerere închisă deja, eh, o rețea de cercetare europeană mm, pentru a discuta agende comune, mm, abordări comune, propuneri comune în cadrul acestei rețete. Un alt subiect în care vom investi 12 milioane de euro este eh, acela al eh, cer, eh, centrelor de excelență în, și de asemenea în centrele de oncologice cuprinzătoare. Avem nevoie de o structură mai bună în oncologia pediatrică. S-au făcut propuneri și în acest moment sunt în curs de evaluare. Mulțumesc, doamna Grostet. Mai doriți să mai luați cuvântul? 30 de secunde, domnule președinte. Mulțumesc pentru colegii care au intervenit. Cred că este un subiect foarte important, principal. E, ar trebui să ajungem și prin aceasta se vede rolul Comisiei Europene uh, să facem suficiente presiuni asupra statelor membre astfel încât uh, să se angajeze Comisia să contribuie cu finanțare. Deci nu uh, să plătească ședințe, ci să uh, fie eficientă în coordonarea cercetării. Iată, cu asta am încheiat. Vom mai vorbi despre asta altă dată. Mulțumesc tuturor colegilor, mai ales pentru propunerile bune de îmbunătățire a uh, lucrurilor. Sunt cu urechea deschisă. Mulțumesc. Iar uh, pe 27 și 28 ianuarie uh, puteți să ne avansați uh, amendamentele. Întreb acum, președintele întreabă interpreții dacă pot să um, mai acorde șapte minute. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia economică um, are un aviz în legătură cu competiția, concurența pe anul 2008. Voi menționa câteva puncte care sunt de interes general. Întrebarea uh, legată de uh, criza financiară și cum pot fi influențate uh, subvențiile din partea statului, respectiv situația competiției cum va afecta această criză competitivitatea, mai ales a întreprinderilor mici și ce poate face o politică europeană în domeniul uh, competiției în cadrul strategiei uh, inovatoare. Câteva cuvinte cheie voi menționa uh, în legătură cu elementele care, din punctul meu de vedere, pot juca un rol în acest aviz. Comisia, în uh, raportul său pentru concurență, a dedicat un capitol special uh, cartelului și consumatorilor, adică uh, concurenței între mele întreprinderi și consumatorilor. M-ar interesa ca un asemenea raport să fie realizat și în legătură cu întreprinderile mici și mijlocii. De asemenea, nu trebuie să ne concentrăm doar pe sectorul uh, automobilistic, ci și uh, pe uh, alte aspecte legate de întreprinderi și furnizori. În legătură cu achizițiile publice, cum putem avea o contribuție pentru ca intensitatea concurenței să crească? Ar fi un subiect interesant din punctul meu de vedere. Comisia Europeană a întreprins multe dacă statele membre ar fi sprijinit Comisia mai mult, se putea realiza mai mult în dezvoltarea infrastructurii în ce privește rețelele de energie electrică. Mă preocupă și uh, urmările uh, competiției pentru perioada post-Copenhaga. Ar trebui să tematizăm acest subiect. Alte două puncte în domeniul telecomunicațiilor. Trebuie să vedem cum uh, pot uh, agențiile de reglementare pe plan european în domeniul telecomunicațiilor să se transforme într-un instrument care să stimuleze concurența și independența și, de asemenea, ar fi interesant pentru mine să uh, știm ce strategii ar putea să fie dezvoltate în uh, legătură cu know-how-ul care poate fi uh, pus la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii pentru ca ele să devină mai competitive pe piață. Acestea ar fi câteva idei, aș dori ca și colegii să contribuie. Mulțumesc foarte mult, dar uh, noi prin audierile comisarilor vom ajunge într-o mai mare criză de timp. Îi rog să colaborați inclusiv cu raportorii din umbră pentru ca noi să repus